Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? Stimați colegi, vă rog să vă așezați. Haideți să începem ședința noastră cu adoptarea ordinii de zi. Mulțumim, se adoptă. Se adoptă și procesele verbale ale întâlnirilor de pe 7, 19, 25 și 26 aprilie. Dacă nu sunt obiecții, uh, le considerăm uh, adoptate. Câteva anunțuri acum. S-a ajuns la un acord în dialogul tripartit în ceea ce privește MIFID și MIFIR uh, într-un singură întâlnire de pe 2 mai în cadrul dialogului tripartit. Reconsultarea comitiei cu un vot asupra textului asupra care ne-am pus de acord va avea loc mâine. Aș dori să felicit și pe raportor și toată echipa de negociere pentru um, această realizare deosebită, pentru că uh, am reușit nu doar să modificăm data, ci și să rezolvăm puțin MIFID și MIFIR, uh, astfel încât uh, am reușit să ne punem de acord în codecizie decizie Uh, asupra acestor uh, schimbări. Știm că nici asta nu a fost uh, ceva ușor de făcut, însă am realizat totul în cadrul unei singure întâlniri a, um, acordului, a dialogului tripartit, deci într-adevăr să impun felicitări. În al doilea rând, aș dori să informez pe membrii în legătură cu nou serviciu online pentru toate dosarele legislative, oferit de Directoratul pentru um, uh, Acte Legislative. Asistență personală poate fi oferită membrilor în toate limbile în uh, pregătirea amendamentelor la dosarele legislative. Și asta înainte de termenul de înaintare a amendamentelor. Uh, Uh, până la ora 8 dimineața în ziua uh, depunerea amendamentelor. Veți primi un link din partea secretariatului care să vă prezinte acest nou serviciu înainte de uh, ședințe un rezumat uh, al întâlnirii coordonatorilor. Uh, uh, pot să vi-l prezint acum. Mai întâi am numit raportori pentru raportul legat de stabilirea unui program al Uniunii pentru anumite activități specifice în domeniul raportării financiare și auditării financiare pentru 2014-2020. Acest raport a revenit ppe ului Apoi raportul cu privire la protocolul uh, legat de acordul între uh, Comunitatea Europeană și uh, Monaco pentru măsuri echivalente celor care apar în Directiva 48 pe 2003 și acest raport merge la PPE. Iar avizul cu privire la propunerea legată de un regulament uh, cu privire la stabilirea unor programe de a sprijin, pentru sprijinirea reformelor structurale. Acest raport merge uh, către SND și apoi un raport uh, din propria inițiativă cu privire la FinTac. Apoi, un alt raport din propria inițiativă va putea fi pregătit pe viitor. Întâlnirea cu Parlamentele Naționale ne-am hotărât să mai avem o întâlnire suplimentară pe 28 septembrie între ora 3 și 5 după amiaza. Reprezentanții Parlamentelor Naționale vor fi invitați pentru a schimba opinii cu noi în legătură cu semestrul european. Apoi ne-am pus de acord să avem o ședință deschisă a coordonatorilor miercuri 28 septembrie cu guvernul uh, Franței și trecem mai departe cu de zi reguli legate de uh, Uh, evitarea practicilor de evaziune fiscală care afectează piața internă. Dăm cuvântul uh, raportorului. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. Vom discuta astăzi un raport clar că vorbim despre o pierdere de venit importantă care reduce capacitatea statelor membre de a investi sau uh, a susține um, sisteme de sănătate publică eficace pentru toată lumea, locurile de muncă și așa mai departe. Mă gândesc că, uh, că construcția um, Uniunii Economice și Monetare trebuie să presupună armonizarea fiscalității europene a întreprinderilor, care trebuie să fie justă și eficace. Acesta ar putea fi piatra angulară a pieței unice, pentru că obiectivul nostru nu este să aducem prejudicii economiei, ci um, să luptăm cu uh, lipsurile din economie, din uh, legislație care uh, afectează economia noastră. Vrem să evităm scandaluri precum cele cu care ne-am confruntat recent. Apoi, în ceea ce privește câteva aspecte forte care încă sunt uh, discutate, știți că în Parlament există o sensibilitate diferită față de anumite aspecte, așadar mâine dimineață vom încerca să evităm voturile cu apel nominal pe cât uh, posibil. Vreau să vă dau câteva informații. Acest uh, uh raport presupune că întreprinderile trebuie să-și plătească impozitele acolo unde fac profit, iar trebuie să uh, uh, respecte anumite condiții egale pentru toate statele din Uniunea Europeană. Știți ce s-a întâmplat cu lucrurile LuxLeaks și uh, uh, cu informațiile pe care le-am aflat, uh, că foarte multe multinaționale își direcționează către paradisuri fiscale veniturile fără a plăti impozite în statele unde au înregistrat aceste venituri. Știm că o rată de 30% de încasare a impozitelor nu va schimba situația, de aceea e nevoie de o poziție forte a Parlamentului. Am uh, spus că ar trebui să avem o, ta, uh, o rată a dobânzilor percepute pentru neplata acestor impozite de 10%. Ar trebui să avem o perioadă de 5 ani la dispoziție pentru ca uh, uh, multinaționale care nu trișează sistemul să poată să-și deducă anumite uh, cheltuieli în ceea ce privește aceste rate ale uh, dobânzilor. Apoi, în ceea ce privește prețul de transfer, uh, ei bine, este vorba despre transferurile în cadrul întreprinderii spre uh, alte filiale pentru a se evita pierderea suferită de pe urma achitării impozitelor. Luptăm cu aceste practici și cu statele care practic concurează cu aceste practici pe care noi le avem. Sunt anumite multinaționale care folosesc uh, brevetele pentru uh, a reduce în mod artificial volumul profiturilor lor. Acest lucru aduce însă prejudicii celor cu adevărat inovatoare. Parlamentul propune așadar uh, o clarificare pentru a putea asigura o taxare minimă efectivă și o recunoaștere a inovației tehnologice. Mai e un alt aspect care ne pune probleme. E vorba de lansarea unei dezbateri legate de o taxă uh, care ar trebui aplicată tuturor uh, multinaționalilor uh, în toate statele la fel în Uniunea Europeană. Astfel, statele ar putea să folosească uh, taxele pe care le plătesc aceste uh, multinaționale. Și astfel am luptat cu evaziunea fiscală. Dacă ar fi să păstrăm uh, propunerea Comisiei, uh, care și-ar dori o uh, rată variabilă de 40% față de ce percep statele naționale, atunci am putea să avem o problemă. Germania ar putea taxa multinaționalele în cazul acesta cu 12%, ori Bulgaria cu 4%. Noi credem că facem o propunere legislativă uh, legată și de baza fiscală consolidată comună a societăților, care ar trebui să permită întreprinderilor să recurgă la un sistem de tip ghișe unic pentru a-și completa declarațiile fiscale, să considere profiturile și pierderile pe care le înregistrează în toată Uniunea Europeană. Și astfel am asigurat transparența. Știu că raportul este unul complicat, dificil, sunt uh, poziții politice foarte diverse, însă sper că mâine vom uh, reuși să avem o majoritate suficientă pentru a putea demonstra tuturor concetățenilor noștri că dorim să ne schimbăm lucrurile, dorim să să schimbăm politicile pentru a lupta cu evaziunea fiscală. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umblă care m-au ajutat la acest dosar. Este vorba despre un aviz pe care l-am discutat mult și chiar aș vrea să spun că am respectat munca tuturor raportorilor din umbră. Sper că vom avea un vot uh, pozitiv mâine. Mulțumesc! Thank you to the rapporteur. Now... Mulțumim raportorului. Dau acum cuvântul domnului Ildek Maier din partea PPE-ului. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac câteva comentarii. Nu pot să prezint uh, poziția noastră finală, mai întâi pentru că ne vom întâlni în această seară și apoi pentru că nu am primit uh, versiunea finală a compromisurilor mai devreme, doar acum câteva minute. Trebuie să spun că sunt puțin uh, surprins de modul în care discutăm această chestiune, pentru că mi se pare că raportorul își dorește să își baseze sprijinul pentru raport uh, pe sprijinul verzilor uh, GUE și FTD. Nu așa putem ajunge la un uh, sprijin adevărat pentru un raport atât de important. Prin urmare, cred că ar trebui să vizăm o majoritate solidă ar trebui să demonstrăm, deci, uh, unitatea Parlamentului, chiar dacă vorbim doar despre un aviz. De la începutul redactării acestui raport, eu am oferit informații în legătură cu opiniile noastre legate de acest aviz, le-am transmis raportorului, însă, din păcate, uh, nu am dezbătut prea mult uh, aceste lucruri. Sunt multe aspecte importante care nu s-au regăsit în acest text. Preocuparea noastră este că lupta cu evaziunea fiscală, cu evitarea taxelor și o uh, practicile o, uh, fiscale agresive reprezintă o prioritate absolută pentru noi. Ori asta nu înseamnă că o, uh, trebuie să avem o directivă care să afecteze textele legislative pe care le avem în acest moment. N-ar trebui să penalizăm companiile care uh, nu manipulează uh, informații și care nu uh, trișează în cadrul acestui sistem. Acestea, practic, sunt aspectele importante pe care noi le propunem. Noi uh, putem spune că uh, am dorit să oferim niște uh, dovezi tehnice pentru opiniile pe care le uh, avem uh, în legătură cu anumite aspecte din această directivă. Uh, n-am primit însă uh, inițiative similare din partea celorlalte grupuri. Deocamdată mă refer la articolele A, B, E, F și H și la câteva considerente în legătură cu care sunt câteva compromisuri. La uh, G e greu să uh, găsim un echilibru uh, pentru uh, regula CFC, să vedem uh, dacă ea se va lega de rata națională sau de nivelul uniform uh, al uh, acestei uh, cote. Însă, clar, vizăm 25% ca și prag pentru jurisdicție de la care vom porni să la sporirea acestui uh, nivel. Însă factorul cheie pentru noi este compromisul B, adică regulile legate de limitarea dobânzilor. Vreau să spun că sunt uh, trei uh, opinii care susțin, practic, ideile prezentate de comisie și situația actuală din Consiliu. Mai întâi, nu e adevărat că limita de 30% nu va schimba nimic din nou pot să spun că um, am oferit uh, o, un link raportorului către un raport al OCD care uh, demonstrează că pentru 38% din fonduri nu vom putea folosi rata uh, dobânzilor. Deci, o treime din fonduri sunt cele care vin din partea companiilor care consider, se consideră că trișează sistemul. Peste 30% Uh, vorbim doar despre 13% din fonduri. Mi se pare că e o sumă mai rezonabilă. Apoi trebuie să ținem cont de faptul că în Europa există o mare proporție uh, a creditelor folosite pentru finanțarea uh, Uh, activității companiilor și a uh, investițiilor pe care acestea le fac. Multe dintre întreprinderile mici și mijlocii își finanțează operațiunile prin uh, credite. Ei nu vor putea folosi așadar dobânzile ca fiind deductibile din profituri. Asta înseamnă că profiturile lor vor fi reduse. Prin urmare, pragul de 10% uh, presupune că aceste uh, întreprinderi nu vor putea folosi așa cum trebuie acest uh, sistem. Și apoi un alt aspect pe care l-am spus și în întâlnirea cu raportorii în umbră este că în Europeană nu avem doar statele din zona euro care, cel puțin deocamdată, uh, au un uh, nivel redus al ratei uh, dobânzilor și un uh, nivel redus al taxelor pentru companiile de bună credință. Însă, uitându-mă la datele care vizează alte state membre, s-ar putea să vă spun că ați putea fi surprinși. De exemplu, în România am văzut că în ultimii ani, s-a întâmplat uh, să avem de-a face cu procente de 25%. Chiar în 2010 vorbeam despre 14%, în 2013 dobânda a depășit 10%. Deci uh, e evident că o, un astfel de cost uh, al dobânzilor nu va fi integrat dacă limita va fi stabilită foarte jos. Apoi am revizuit și datele cu privire la Polonia și acolo ratele dobânzilor au depășit 6% în această perioadă. De aceea cred că ar trebui să luăm în calcul și economia. Deocamdată asta este poziția uh, noastră și cred că poziția uh, raportorului în, acest, uh, în legătură cu acest aspect nu se justifică, deci nu pot să solicit grupului să o susțină. Mulțumesc. Sandor Luns. Punct de procedură? Domnule președinte, voi vorbi în germană. Herr Vorsitzende, ich habe jetzt... Domnule președinte, L-am ascultat pe raportor și am înțeles că nu există un acord între grupurile mari. În această seară se va mai discuta, se va mai negocia pentru a vedea dacă se ajunge la o majoritate în comisie. Și compromisurile vor fi poate schimbate astăzi sau în timpul serii sau mâine. Uh, Uh, și nu cred că dacă, cu aceste modificări uh, mai este posibil să votăm mâine. Cum a spus și raportorul, raportul este unul complicat și noi trebuie să putem citi aceste compromisuri înainte. Dacă le primim diseară, la noapte sau mâine dimineață, nu vom putea să ne exercităm sarcinile de deputați. Solicit uh, drept urmare să se amâne votul astfel încât deputații să poată și citi ceea ce votează. Thank you uh, for your... Uh... Vă mulțumesc pentru această intervenție. Ordinea de zi a fost deja adoptată, votul nu se va schimba. De asemenea, mi se pare foarte important ca Parlamentul să intervină la timp înainte de uh, Consiliul uh, ECOFIN. Bineînțeles, uh, urmărim uh, evoluția discuțiilor între grupuri. Din câte înțeleg, există unul sau două compromisuri care ar mai putea fi eventual schimbate, însă majoritatea, uh, majoritatea compromisurilor vor rămâne la fel și da, este posibil ca în aceste negocieri să se facă mici adaptări pentru a se găsi o majoritate, dar eu, deci eu personal nu cred că trebuie să amânăm votul. Mi se pare foarte important ca Parlamentul să își adopte o poziție. În orice caz, trebuie să mai încheiem această dezbatere. Am adoptat ordinea de zi, va urmea o dezbatere. Nu știu care va fi uh, poziția raportorului după um, acest schimb de uh, opinii. Deci, uh, Până la urmă, intervenția dumneavoastră a venit ori prea repede, ori prea târziu, um, deoarece adoptasem deja ordinea de zi uh, și uh, mai trebuie să-l ascultăm și pe raportor. Domnul Langen, eu aș vrea să-i dau co- dreptate colegului Luche. Nu se poate să uh, fim atât de stricți cu, cu votul. Ehm, nu avem uh, compromisuri uh, mm, bine uh, formulate și dacă nu avem, mm, dacă nu avem amendamente de compromis, nici nu avem ce vota. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Langen. Mi s-ar părea de asemenea foarte ciudat dacă avem o dezbatere înainte de vot, la ce ajută să dezbatem dacă nu votăm? Putem pur și simplu să nu mai, pe această idee, să nu mai avem dezbatere înainte de uh, vot. O dezbatere își are, are ca scop să ne convingem unii pe ceilalți. Eu propun așadar să încheiem această dezbatere și pe baza concluziilor vedem dacă raportorul uh, va propune ceva sau nu și apoi uh, vom vedea. Deocamdată ce este valabil este ordinea de zi și în continuare mi se, parte, în continuare mi se pare foarte important um, ca um, Parlamentul să vină cu o propunere. Domnul Balț. Eu sunt uh, bine dispus uh, după această săptămână verde, am venit uh, destins înapoi la muncă și nu vreau neapărat să intervin, dar sprijin ceea ce a spus domnul Luche și ceea ce a spus Werner Langen. Însă, dacă vreți să abordăm lucrurile în mod formal ca președinte, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că coordonatorii au decis că dacă luăm la ora 15 și acum suntem la 16 și 18, deci dacă până luni la 15 nu avem amendamente de compromis, nu este posibil un vot în ziua următoare. Este o decizie a coordonatorilor și în, în, în mod foarte formal, în numele PP, aș spune să uh, aplicăm ceea ce am și decis. Mulțumesc. Thank you, uh, uh As far as I understand, we have Mulțumesc, Burkhardt. De cât am înțeles, am trimit textul compromisurilor până în ora 15, conform regulilor. Bineînțeles, dacă un grup politic, și în acest caz este grupul dumneavoastră, îi solicită raportorului să schimbe amendamentele de compromis și în urma dezbaterii raportorul acceptă, nu văd de ce grupul care solicită modificarea compromisurilor uh, prezentate ar spune și că nu mai putem vota. Uh, deci, avem texte de compromis prezentate la timp conform regulilor noastre. Acum avem o dezbatere. Dezbaterea nu este încheiată, deci din punctul meu de vedere este foarte complicat să iau o decizie în mijlocul unei dezbateri. Acest punct nu a fost menționat când am discutat ordinea de zi, am adoptat ordinea de zi în mod unanim, iar acum cineva s-a răzgândit, bun, în regulă. Înțeleg că există un text de compromis prezentat și dacă l-am înțeles corect pe domnul Niedermayer, există o solicitare de a schimba ceva. Nu știu care va fi răspunsul raportorului. Vă rog să încheiem dezbaterea și să luăm o decizie la finalul acestei dezbateri. Până Acum, ordinea de zi este adoptată, a fost votată în urmă cu câteva minute. Domnul Lunes. Da, întâi pe acest punct și apoi uh, intervenția mea în calitate de raportor din, umbr- din urm- umbră, mă scuzați. Domnul Balt uh, și domnul Luche au uh, adus un argument Uh, trebuie să vă spun că nu avem uh, aici mai ales o reuniune de comisie, am senzația că este o reuniune a raportorilor din umbră. Problemele sunt, merg mult mai departe decât uh, câteva mici formulări la câteva amendamente de compromis. Mai este foarte mult de lucrat la acest dosar, mai ales dacă scopul raportorului este să obțină o majoritate largă. Deci aș vrea să insist asupra elementelor și argumentelor aduse de domnul Luche și de domnul Balț. Calvet Chambon. Oh, oh sorry. ne, that was man. Da, asta a fost uh, partea de uh, observație despre ordinea de zi. Și dincolo de acest uh, circ, să spun așa, aș vrea să discut și despre conținut. s-a confirmat și din cele spuse aici. Uh, propunerea comisiei prezenta o serie de lacune când a fost uh, prezentată. Acest uh, lucru a fost multe argumente au fost aduse de partidele de stânga și a devenit un pachet împotriva întreprinderilor și cred că stânga ar trebui să aibă sinceritatea să își menționeze intențiile. Nu este vorba de a ataca practicile fiscale inacceptabile, dar dacă vrem să atacăm dacă vrem să atacăm multinaționalele, să spunem și asta. Asta este apelul meu. Dacă vreți să ducem această dezbatere în această după-amiază, trebuie să menționăm o serie de puncte. La fel ca și domnul Niedermayer, sunt îngrijorat, îngrijorat de direcția în care se îndreaptă acest dosar. În primul rând, trebuie să ne întoarcem la baza acestei dezbateri. Și nu pot să subliniez destul asta, această uh, bază este lupta împotriva evaziunii fiscale și a planificării agresive, uh, planificării fiscale agresive. Acesta este motivul pentru care avem acest dosar. Mă bucur că statele membre au decis să uh, aplice deja elemente din raportul final BEPS, din uh, dezbaterea privind Panama Papers, ne-am dat seama că trebuie să combatem aceste practici. Dacă toată lumea își plătește cum trebuie taxele, vom putea scădea rata de taxare pentru toată lumea. De asemenea, Uniunea Europeană este un actor pe piața internațională și la nivel internațional există acorduri în cadrul OCDE referitor la aceste lucruri. Comisia acum vrea să meargă mai departe și să impună obligații mai dure decât propunerile OCDE jumătate din măsurile pe care le propune nu vin din planul de acțiune al OCDE, însă unele propuneri au fost transformate în standarde minime. Trebuie să vă spun că m-a dezamăgit oarecum propunerea Comisiei, deoarece merge mult mai departe decât ceea ce solicită OCDE și consider că asta va afecta competitivitatea companiilor europene. Cu siguranță se va întâmpla acest lucru dacă aplicăm ceea ce se propune acum deoarece raportorul vrea să meargă și mai departe decât merge Comisia Europeană. Propunerile de compromis pe care le-ați propus uh, nu se vor bucura de o majoritate largă, sunt mai degrabă o listă de uh, dorințe ale grupurilor de stânga din Parlament. De exemplu, doriți să limitați deducerea dobânzilor la 10%, conform OCDE, asta ar însemna că 38% din companii ar plăti mai multe taxe. 38% credem într-adevăr că 38% dintre companii comit fraudă? Să fim serioși, cred că aceste propuneri vor um, penaliza și întreprinderi um, corecte, mai ales IMM-urile. Cred că, în mod clar, um, sunteți de partea statelor membre mai mari și nu a celor mai mici și cred că propunerile dumneavoastră pentru țara mea, Belgia, ar fi negative. De exemplu, uh, limitarea deducerii uh, dobânzilor. Asta însemna că se pot uh, deduce numai 30% din profiturile nete. Este o propunere care a venit din, de la unul dintre sta- marile state membre și noastră propuneți ca acest lucru să fie extins la toate statele membre. Credeam că ideea era să taxăm profiturile acolo unde are loc activitatea economică. Ceea ce vedem aici este o politică a puterii. Acționați pentru anumite state membre, dar nu în interesul bunei funcționări a pieței unice. Și, nu în ultimul rând, domnule președinte, nu pot să scap de senzația că această propunere va duce la creșterea uh, taxelor. Trebuie să spunem acest lucru în mod sincer. Comisia uh, dorește o directivă ce va dezavantaja micile state membre și cred că impulsul uh, adus de Panama Papers și de LuxLeaks este conturnat pentru a atinge armonizare fiscală. Închei, domnule președinte. Asta înseamnă că vom avea mai puține companii și mai puține investiții. Aș vrea de asemenea să spun că, iată, cu un an în urmă vorbeam despre planul de investiție al lui Juncker și toată lumea era de acord că trebuie să atragem investiții în Uniunea Europeană și să creăm locuri de muncă și ceea ce facem acum ar fi să votăm uh, o propunere pentru mai puține locuri de muncă și sper că toată lumea va înțelege acest lucru. Nu este ceva uh, pur și simplu simbolic. Microfonul vorbitorului este întrerupt de uh, președinte. În regulă, domnul uh, Calves Chambon. Gracias, señor presidente. numele del Grupo ALDE quiero decir, intentar ser más breve. Mulțumesc, domnule președinte. În numele liberalilor voi încerca să fiu mai succint decât uh, antevorbitorii mei. Trebuie să transmitem un mesaj puternic. Asta așteaptă societatea de la noi în acest moment. Comisia își dorește acest lucru și mai mult. Deci asta ne dorim, un mesaj puternic și vrem să nu ne mai facem iluzii în ceea ce privește aceste comportamente uh, fiscale, aceste, da, uneori uh, nu sunt ilegale, dar regulile sunt prost făcute. Există două moduri de a spune lucrurile sus și tare. În primul rând, putem să impunem condiții noi care, în mod simbolic, ar uh, arăta că facem pași înainte. Și a doua oportunitate ar fi ca Parlamentul European să fie de acord asupra uh, textului. După cum știți, știți că aceste cifre pot fi interpretate întotdeauna fiecare cum, de fiecare cum vrea. De asemenea, este important să luăm o serie de decizii politice rezonabile în cadrul fixat și de OCD. Grupul nostru întotdeauna uh, dorește, solicită mai multă rigoare. Însă, bineînțeles, vom uh, susține acordul. Apoi, în ceea ce privește deducerea uh, dobânzilor, noi am spus că 10% este corect. Apoi am constatat că poate fi prelungită această deducere cu 5 ani și apoi au fost eliminate anumite tipuri de investiții, de exemplu pentru infrastructură. Grupul nostru este de părere că 20% nu este suficient. Însă am putea merge până la 20% și Poate că asta ar putea fi propunerea unui grup mai mare și atunci raportorul nu ar trebui să se arate perfect, uh, nu ar trebui să se arate uh, inflexibil. Apoi, în ceea ce privește acele pachete referitoare de, la brevete și modurile în care sunt prezentate investițiile într-un mod distorsionat, trebuie să combatem asta. Avem nevoie de un sistem care să lege aceste investiții cu uh, producția întreprinderilor. Important este să folosim să nu folosim asta pentru a critica întreprinderile. Nu despre asta este vorba. De asemenea, este important să nu spunem în considerente că, nu, că există un termen limită pentru a elimina acest lucru. Ar trebui să acționăm cât se poate de repede, dar nu um, în mod ideologic. Și acum, clauza de switch over. Da, am putea sprijini 25%. 25%, bun, ar fi mult mai inteligent dacă ar fi o cotă forfetară. Însă, dacă nu cădem de acord asupra 10-15%, bun, noi oricum vom încerca să contribuim și întotdeauna vom fi pentru versiunea cea mai ambițioasă. Însă, suntem pentru atingerea unui activ, unui acord nu avem o versiune magică sau o soluție magică, 10-15%. Economia este mai complicată decât atât. Cred că există și posibilitatea să ajungem la un text politic bun care să se bucure de o majoritate. Și apoi să vedem. Nu ar trebui să transformă acest text într-un text împotriva întreprinderilor. El nici măcar nu trebuie să fie interpretat așa și nici nu poate fi vorba despre a plăti mai multe taxe, dar trebuie să combatem uh, evitarea uh, plății taxelor și astfel vom colecta mai multe taxe. I welcome that this... Domnul Demazi, mă bucur că se, s-au înflăcărat discuțiile când vorbim despre impozitare uh, E normal, vreau să fiu voce vocea rațiunii și în primul rând să mulțumesc domnului raportor pentru, pentru acest document foarte bun. Avem uh, foarte multe motive, nu numai de la scandalul LuxLeaks și Panama Leaks, să facem ceva, fiindcă cetățenii așteaptă asta de la noi. Și iată, ar trebui să, ne, să nu precupețim niciun efort în acest sens. Și aș dori să Vă rog, domnule președinte, să faceți liniște în sală, dacă se poate. Ok. Thanks. Vă mulțumesc. În primul rând, cu tot respectul față de colegii mei de la PPE și ECR, combaterea evaziunii fiscale ar fi uh, împotriva mediului de afaceri, spuneți dumneavoastră, dar care este modelul de afaceri pentru companiile europene? după dumneavoastră, fiindcă ce propune raportorul se încadrează în limitele OCDE și eu l-am fost la Washington săptămâna trecută cu niște colegi și foarte mulți foarte multe dintre domeniile esențiale acoperite de propunerea raportorului merg mână-mână cu ceea ce se discută în SUA. Și acum nu știu dacă Statele Unite ale Americii sunt împotriva companiilor sau OCDE sau cine mai e împotriva companiilor. Dar vreau să vă spun că GUE sprijină propunerea domnului raportor de a limita deductabilitatea dobânzilor la 10% din venitul uh, neimpozitat, iar trezoreria americană ne-a spus că asta vor și ei, chiar dacă, uh, bineînțeles, corporațiile americane sunt finanțate mai mult prin capital propriu, dar, mă rog, uh, asta este în conformitate cu ce dorește ocd ul În ceea ce privește clauza switchover și regulile privind uh, societățile uh, străine controlate, suntem de acord cu pragul de 15%. Deci uh, această, acest impozit de 15% ar trebui să fie oferit, dacă nu să fie impozitat în conformitate cu statul membru de bază. În ceea ce privește tratamentele neuniforme, ar trebui să existe un caracter obligatoriu pentru țările terțe. Și suntem de acord uh, să se facă referire la taxarea, impozitarea la sursă în această propunere. Asta a cerut și grupul meu, fiindcă Uniunea Europeană, Comisia Europeană a atras atenția statelor membre că este uh, foarte important să facă față chestiunilor referitoare la plata obligațiunilor, în foarte multe țări, cum ar fi Olanda, intră banii ca la aeroport, fac check-in și după aceea pleacă mai departe către alte paradisuri fiscale. Am direct mai mult în ceea ce privește uh, patentele și uh, OCDE, care noi ne-am întâlnit la Paris cu Comisia pentru uh, Uh, tax pentru impozite, ni s-a spus că acestea sunt dăunătoare impozite în ceea ce privește fiscalitatea și același lucru au spus și americanii și am dorit ca acestea să fie eliminate treptat. E vorba despre uh, aceste um, căsuțe pentru patente și pachete pentru patente și in, inovație. Chiar și guvernul german a spus că că aceste um, instrumente nu vor duce la mai multă cercetare și inovare și că există și că și există foarte multă există potențial de folosire abuzivă aici și uh, dacă nu se dacă nu se impozitează cum trebuie, trebuie să să stabilim o limită aici în ceea ce privește deductabilitatea acestor uh, costuri, dar în linii mari suntem uh, mulțumiți de ce propunerea a făcut raportorul și uh, Dorim uh, să susținem, bineînțeles, interesele cetățenilor pentru a ajunge la un compromis bun și am toată încrederea că și celelalte grupuri politice se vor mai gândi uh, se vor mai, se mai gândi de două ori la poziția lor uh, pentru a putea să, să dormă liniștiți noaptea. Mulțumesc! Uh, Morris, uh, Scott cheietul. Vreau să vă spun că, în primul rând, um, scopul nu este uh, să sporim uh, impozitele pentru corporații și nu vrem să atacăm economia. Vrem să ne asigurăm că um, lacunele de legislație pe care le folosesc companiile actuale vor dispărea și mă bucur că se, încerc, se încearcă um, asigurarea unui acord la nivelul Parlamentului European. Asta este foarte bine, dar până la urmă trebuie să avem interesul cetățenilor uh, în în uh, slujba noastră și chiar dacă nu sunt de acord, acest lucru este important pentru cetățeni. Vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru activitatea derulată, Dar fiind uh, importanța acestui subiect, obiectivul Parlamentului să se dea semnal Consiliului că trebuie să se adopte o propunere ambițioasă, astfel încât să putem face față evitarea și evaziunii fiscale pentru a închide aceste lacune folosite pentru, a, pentru aceste procede uh, Consiliul uh, și-a slăbit poziția în ceea ce privește unele puncte, iată de ce noi trebuie să rămânem ferm pe poziție. Compromisul la care, compromisurile la care s-au ajuns sunt uh, ambițioase pe alocuri și pe, însă nu, nu peste tot. Am vrut să merg de mai departe, să avem o poziție fermă în ceea ce privește societățile străine controlate și să se insiste ca filialele din afara Uniunii Europene a unei companii europene să poată fi impozitate în Uniunea Europeană uh, Uh, la nivelul unei, unei uh, rate statutare de 15% care să se aplice în, pentru aceste filiale. Parlamentul trebuie să aibă o poziție fermă și în ceea ce privește tratamentele neuniforme pentru ca um, aceasta să nu fie folosită ca o um, lacună pentru, um, pentru evitarea fiscalității. Și am uh, dorit să se renunțe la pachetele de brevete uh, dat fiind că Comisia Europeană și FMI au spus foarte clar că nu sunt instrumente folosite pentru cercetare și dezvoltare, ci pentru evitarea uh, plătirii impozitelor și unele compromisuri în ceea ce privește uh, deductibilitatea um, uh, dobânzii nu ar trebui să fie schimbate, fiindcă acestea reprezintă limitele OCDE. Suntem de acord cu definiția privind uh, sediu permanent și suntem de acord ca deciziile în ceea ce privește deciziile fiscale și deciziile mm, privind companiile să fie publice, ceea ce a fost inclus în compromis. Și uh, vrem să nu se mai există, mm, să nu mai existe uh, uh, aceste jurisdicții um, um, secrete și să avem o definiție mai clară a paradisurilor fiscale pentru a evita transferul de fonduri în acest sens. Uh, deci, um, trebuie să permitem companiilor să, de, să, să se adapteze noului sistem uh, de fiscalitate și uh, să le încurajăm să aibă sediul în țara lor, fiindcă altfel se începe o cursă de sus în jos către nivelul cel mai jos și există îngrijorare în rândul opiniei publice în ceea ce privește evaziunea fiscală și evitarea plătirii impozitelor. Uh, și este foarte important ca acest raport să fie adoptat cu, cu majoritate. Există loc de mai bine în ceea ce privește propunerea inițială și trebuie să transmitem un mesaj foarte clar Consiliului în acest sens. Mulțumesc. Uh, I don't see the FTD colleagues. Mulțumesc foarte mult. For the ENF is ENF speaker. I don't see but. Uh, e cineva de la ENF? Uh, you would like to take the floor on behalf of your group? No? Ok. So, rapporteur. Vreți să luați cuvântul? Nu. Atunci dau cuvântul domnului raportor. <coughs> Oui, merci, président. Et donc, comme vous l'avez entendu... Mulțumesc foarte mult. Uh, chiar dacă cu toții dorim să combatem evaziunea fiscală, metodele diferă de la dreapta la stânga și trebuie să ajungem la un compromis. Uh, bineînțeles, până la urmă, dar asta nu e lucru ușor deloc. Și uh, vreau totuși să spun că s-au spus lucruri care uh, nu sunt adevărate. Uh, sau v-am trimis lista de vot vineri și compromisurile. Mai discutăm acest lucru încă, despre acest lucru încă, fiindcă încerc și eu pe cât se poate să ajungem la un acord puternic și uh, cu PPE-ul, care e un grup mare, bineînțeles, asta nu înseamnă că și că celelalte grupuri din Parlamentul European nu contează și dacă se mai schimbă lucrurile, bine, s-a spus uh, s-a spus, uh, asta e valabil și pentru mine, în seara asta avem o întâlnire politică și dumneavoastră la fel și vedem ce se va întâmpla. Iar uh, uh, procentul uh, și procentul s-ar putea să se schimbe pentru, uh, pentru uh, clauza de switchover sau pentru deductabil, deductabil, deductibilitatea dobânzii. Se poate schimba, dar nu înseamnă că se schimbă între compromisuri și vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Vă mulțumesc foarte mult! Am avut uh, un schimb de mm, opinii foarte rodnic și de aici uh, cred că vom putea avea o mâine o poziție mult mai puternică a Parlamentului European, domnul Niedermayer. Dar haideți să clarificăm puțin lucrurile în ceea ce privește propunerea raportului, fiindcă uh, dacă va vota compromisurile în forma de acum, nu cred că va reuși să obțină o majoritate covârșitoare, fiindcă se pare că, îngrijor, că, se, se, că îngrijorările a trei grupuri care s-au manifestat aici nu au fost avute în vedere și nu au fost incluse. Și se dorea obținerea unui compromis, dar fără acest compromis, totuși ar fi cam riscant să votăm mâine. Nu știu ce propunerea a făcut exact domnul raportor. Dacă am înțeles eu bine, propunerea domnului raportor a fost, a făcut, uh, că a fost ca pe baza propunerii poziției exprimate din această dezbatere, mai ales de către dumneavoastră, să, să se întâlnească cu dumneavoastră și să încerce în ceea ce privește uh, rata dobânzii unde se poate găsi o cale de mijloc. Bineînțeles, lista de vot este gata. Deci avem lista de vot, avem deja o propunere de compromis și deci ar, am putea deja să trecem la vot, fiindcă avem deja lista de vot, dar dat fiind faptul că nu avem uh, o, vreo regulă care să ne spună că, că, trebuie, că, că putem vota numai când avem o majoritate covârșitoare. Noi putem deja să votăm, dar am înțeles că la nivel politic, domnul raportor, a dorit să mai facă o încercare de a obține o majoritate mai puternică. Și noi, bineînțeles, nu putem decât să, eu nu pot decât să încurajez grupurile politice să să ajungă la un teren comun și apoi vedem ce să se întâmple. Deocamdată două grupuri politice, trei, au criticat acest compromis. Bine, eu am niciun motiv să intervin Cred că e foarte bine că au fost clarificate niște lucruri, lucruri importante și că și că este limpede că e foarte important ca Parlamentul European să fie perceput în continuare ca o instituție care face eforturi pentru a sprijini eh, agenda anti-evaziune fiscală. Asta este foarte important și la nivel politic și Acum o să închei dezbaterea. Am înțeles că grupurile politice se întâlnesc în seara aceasta, deci vor uh, avea posibilitatea de a mai uh, modifica lista de vot, după care avem, așteptăm, așteptăm cu nerăbdare discuția privind chestiunile restante la nivel intern între raportorii din umbră. Acum, închei acest, uh, acest punct de pe ordinea de zi, dând cuvântul domnului Luke. Da, o să vorbesc în engleză. Dacă am înțeles eu bine ce a spus domnul Balț, că s-a luat uh, o hotărâre la nivelul coordonatorilor ca compromisul să fie gata astăzi până la ora, compromisurile să fie gata până la ora 3. Dar există compromisuri care nu se bucură de mare sprijin, să unele grupuri spun că uh, uh, au acceptat aceste compromisuri, dar altele nu. Dacă aceste compromisuri vor fi schimbate în această țară, în această seară, prin discuții în urma, prin discuțiile din, dintre PPE și S și de celelalte grup nu vor fi informate și nu vor fi implicate în aceste negocieri. Deci nu știm pur și simplu de ce vom vota mâine. Dar fiindcă au loc aceste discuții în seara asta. Astfel că se încalcă deciziile coordonatorilor. Eu vă propun încă o dată ca decizia să se ia decizia de a fi amânat votul mâine. Să nu se voteze mâine, pentru ca toate grupurile, nu numai grupurile mari, să se poată hotărâ, să aibă un loc consultări pe baza ultimei um, versiuni a compromisurilor și pentru a putea vota informați. Mulțumesc, domnule Luche. Eu repet ce am spus, există o listă de vot, o listă de compromisuri care a fost prezentată, a avut loc o dezbatere și scopul acestei dezbateri era de a vedea dacă e nevoie de nuanțare pe aici, pe acolo, pe a, pentru a avea o, o majoritate covârșitoare. Bineînțeles, acest lucru trebuie să facă în mod deschis și transparent și de câte am înțeles eu, s-ar putea să, să fie vorba doar de unul sau două compromisuri. Dar bine, o să vedem ce se întâmplă mâine, iar comisia uh, are dreptul de a evalua situația și de a hotărâ dacă să merg mai departe sau nu. Dar deocamdată am uh, stabilit o ordine de zi, am avut o discuție și vreau să vă spun că eu nu pot decât să închei această discuție, iar mâine uh, ne vom reîntâlni și vom vedea cum stau lucrurile. Aceasta este hotărârea mea. Deci, acum am încheiat această discuție și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Point 5 Public hearing on the European... Punctul 5, audiere publică privind EDI, Sistemul European de Asigurare a, depo a Depozitelor. We have uh, an important public hearing, as you know, on this very... Avem deci o audiere publică foarte importantă privind acest subiect extrem de important și aș dori să le urez bun venit oaspeților noștri care ne-au acceptat invitația de a fi alături de noi și de a-și aduce contribuția la aceste discuții. Vă rog frumos, faceți liniște, dragi colegi. Dacă aveți uh, conversații de făcut, faceți-le afară din sală, vă rog. Deci vreau să mulțumesc tuturor oaspeților noștri de seamă care, ne-au, care ni s-au alăturat astăzi, care își vor aduce contribuții la această discuție cu privire la un uh, element uh, extrem de important al Uniunii Bancare, și al procesului de aprofundare a Uniunii, Uniunii Economice și Monetare. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vreau să uh, vă dau imediat cuvântul. Vă dau imediat cuvântul uh, domnului raport, uh, doamne raportor, fiindcă nu avem prea mult timp. Aveți cuvântul, doamne raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știți, am, <laughs> am foarte mult multe de spus uh, privind acest subiect, dar fiindcă am început cu 20 minute întârziere în o să renunț la, la prezentarea mea, o să iau cuvântul la sfârșit. Acum vreau să dăm imediat cuvântul oaspeților noștri, să începem cu audierea care are două părți. Uh, prima parte uh, care ar trebui să fie um, aspectul uh, final al EDIS în ultima sa etapă și dacă suntem de acord asupra acestei prime părți, cum ar trebui să arate EDIS și cum, ajunge, cum vom ajunge acolo. Iar în situația cu care ne confruntăm la ora actuală Uh, în Uniunea Europeană, care este una a neîncrederii, în ciuda faptului că acest subiect este unul foarte relevant și care trebuie discutat, dar o să mă opresc aici pentru a avea mai mult timp pentru excelenții oaspeți pe care avem alături de noi astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la prima parte a audierii noastre. Cum ar funcționa EDIS uh, în faza finală? în etapa finală. O întrebare foarte bună, o întrebare grea. Uh, domnul Dircu Pei, uh, um, uh, directorul Forumului European al Asigurării Depozitelor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că m-ați invitat la această reuniune privind uh, EDIS. Vreau să vreau, vă prezint EFTI, uh, care este o asociație internațională um, cu sediul în Belgia, care a fost înființată în 2002. Noi reprezentăm toate, toți depozitarii europeni, mai ales cele 38 de sisteme europene din Uniunea Europeană și Norvegia, Islanda, și Liechtenstein. Nu există niciun sistem în Uniunea Europeană care să nu fie reprezentat de FD. Scopul FD este de a-și aduce contribuția la stabilitatea sistemului financiar și eh, cooperăm strâns cu Comisia Europeană și cu Eva privind eh, chestiuni cu privire la eh, garantarea depozitelor. Bineînțeles, FD nu are încă o poziție în ceea ce privește faza, ultima fază um, a, F, la, a EDIS și vreau să vă prezint eu niște păreri personale aici, însă vreau să vă spun că, în primul rând, o să vă vorbesc despre părerea asociației noastre. Eu um, am uh, vorbit în mod oficial și despre poziția F din ceea ce privește EDIS. Uh, aveți asta într-un document scris. Uh, pe care, pe care îl, îl veți primi în dosarele dumneavoastră. Eu aș fi vrut mai degrabă să vorbesc la partea a doua, fiindcă e mai interesat să, să discutăm despre cum putem să ajungem, să discutăm despre care este ultima etapă a EDIS, dar eu nu știu dacă vom ajunge într-adevăr acolo și cât timp va dura până să ajungem acolo, dar dat fiind că am fost invitat la prima parte a discuțiilor, o să încerc să vă vorbesc despre asta. FT are o poziție foarte fermă în ceea ce privește faptul că Comisia ar fi trebuit să facă o evaluare a impactului și o consultare amplă care nu a avut loc. Și vă citesc din declarația FT. Indiferent de forma specifică sau de necesitatea EDIS, Uh, membrii EFTI consideră că evaluarea impactului din 2010 făcută de comisie nu reprezintă o bază suficientă pentru propunerea comisiei. Intrarea în vigoare a uh, dispozițiilor privind garantarea dispozițiilor, precum și alte elemente în ceea ce privește uh, um, și alte elemente trebuie avute în vedere în ceea ce privește fezabilitatea EDIS. Structura juridică s-a schimbat din 2000 2010, iar uh, evaluarea impactului și o analiză a rentabilității este foarte importantă la ora actuală. Aceasta este poziția EFTI și anume că lipsește o evaluare a impactului și e nevoie și de aceasta și de consultări uh, aprofundate care se mai pot face încă. Dar aceasta nu este o sarcină a uh, Consiliului sau a Parlamentului European. Din câte, am, am, din câte știu eu, um, Comisia a fost adresată 18, de, 18 întrebări tehnice din partea Consiliului, din partea președinției olandeze și Comisia nu a răspuns decât unei singure întrebări până la ora actuală. Sistemul de lichidități. Acum, um, Comisia a făcut referire la um, șocuri puternice în unele statele membre și la faptul că ar putea exista posibilitatea că de, a, de a nu exista suficient sprijin financiar de către statele membre sau instituții din uh, interiorul statelor membre. Și eu sunt de acord că lichiditățile sunt, sunt un factor principal, dar EFTIN nu se referă doar la, la lichidități, se referă și la uh, uh, uh, și la partajarea pierderilor. E, întrebarea este dacă avem nevoie de această partajare a pierderilor pe viitor. Din punctul nostru de vedere, uh, Eh, dat fiindcă s-a redus preferința eh, depozitelor, există probabilitatea ca majoritatea cazurilor de insolvență sau majoritatea eh, cazurilor unde se poate aduce o contribuție la cazurile de rezoluție a conflictelor, până la urmă, la sfârșitul procedurii de, de insolvabilitate, s-ar putea recupera fondurile 100%. Ce deci nu este neapărat vorba de partajare a pierderilor, până la urmă va fi vorba de lichidități. Deci Deci trebuie să existe, ar, ar trebui să existe un, o schemă de partajare a pierderilor. Și e nevoie de o um, armonizare pentru recuperarea activelor din procedurile de insolvență mult mai rapid în toate statele membre. Apoi, finanțarea este iarăși un aspect foarte important. EDIS reduce stimulentele de a depăși procentul de 0,8% de ce să se depășească acest uh, procent dacă celelalte state membre vor, uh, nu vor face acest lucru? Vor rămâne la acest procent? Aceasta este o întrebare foarte importantă. EDIS uh, negajează, neglijează angajamentele de creditele de plăți care au fost introduse de Parlament și de Consiliu și țin și sunt deja puse în aplicare în statele membre. Iar EDIS nu cunoaște acest concept de credite de plată, ceea ce înseamnă o distorsionare a concurenței între uh, deponenții din uh, zona euro și cei din afara zonei euro care pot să folosească în continuare credite de plăți. Noi suntem pentru contribuțiile bazate pe risc, dar dorim să se detalieze lucrurile la nivelul 1 și nu la nivelul 2. Această contribuție dublă, această abordare a dublei contribuții, eh, este, nu se poate pune în aplicare practic. Bine, poate mai târziu, într-o fază ulterioară, s-ar putea transfera active de, de la nivel național către EDIS, dar eh, se ajunge la chestiuni foarte complicate și eh, unele state, și la nivel constituțional nu se permite în unele state membre ca acești bani colectați în acest scop să fie transferați la nivel european. Iar apoi, uh, niște păreri personale în ceea ce privește propunerea EDIS. Uh, baza juridică ridică unele îndoieli uh, și s-a, discutat acest lucru și cu alți experți prezenți aici care au publicat documente, lucrări privind temeiul juridic și temeiul juridic este înconjurat de semne de întrebare. Eu aș dori să avem un temei juridic uh, puternic pentru orice propunere legată de EDIS. Reducerea riscului trebuie să fie prioritară pentru a face față problemelor din trecut. EDIS uh, distorsionează concurența între uh, intrări și ieșiri, iar uh, membrii Uniunii Europene care nu sunt membri ai EDIS vor putea folosi uh, creditele de plăți, iar, mem- iar membrii din zona euro nu mai au dreptul să facă acest lucru iar uh, restul Uniunii Europene poate să aleagă între nivelul de 0,8%, 0,7% nivelul țintă sau chiar 0,0%, cum, uh, pre, cum uh, prevede Marea Britanie. Între timp, statele, statele din zona euro trebuie să respecte procentul de 0,9%, iar măsurile alternative, care sunt un element foarte important pentru, pentru garantarea depozitelor, vă amintesc că Parlamentul a introdus uh, măsurile alternative în propunerea privind garantarea de depozitelor. Și uh, nu, nu Comisia Europeană în 2010, ci Parlamentul European a introdus măsuri alternative uh, pentru garantarea de depozitelor. Acestea nu vor mai fi posibile pe viitor decât dacă sunt finanțate din fonduri suplimentare care trebuie colectate pe după, de, mai, mai mult, deci de, pe deasupra procentului de 0,8%. Deci restul Uniunii Europene poate să colecteze doar 0,5% sau 0,0% și apoi să, să aibă și măsuri alternative cu aceste fonduri. Asigurat, asigurătorii de poze trebuie să facă un rol mai activ în EDIS și acum o să am înțeles, nu mai am, nu mai am timp, concluziile imediat, cum va funcționa EDIS în etapa finală o, un sistem din zona euro bazat pe creditare reciprocă, dat fi, da, dacă există un temei juridic puternic și în, acest, uh, și în acest caz o soluție foarte bună ar fi o evaluare a impactului. Pe termen lung, trebuie, pe termen lung trebuie să facem referire la articolul 19, unde se face referire la un sistem la nivel european. Se prevede că uh, Comisia trebuie să facă o propunere pentru un sistem la nivel european și nu numai la nivelul zonei euro. Și dacă uh, Uh, creditarea reciprocă care ar trebui să fie introdusă nu va fi eficientă, nu va fi suficient, atunci vom putea vorbi despre alte lucruri și chiar despre partajarea riscului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum urmă, următorul uh, vorbitor, domnul Gutam Wolf, director Thank you very much, Mr. Chairman. It's a pleasure to be here and, uh, and talk about the long term. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot vorbi despre conceptul pe termen lung al EDIS, deși perspectiva pe termen lung este chiar îndelungată. Anul 2024 s-ar putea să avem foarte multe obstacole pe care să trească să le discutăm înainte să ne gândim la această perspectivă pe termen lung. Să dați-mi voie să fac câteva comentarii de natură generală în legătură cu schema de, garan- de asigurare a depozitelor și de ce este nevoie de o astfel de schemă. Primul aspect uh, e cel al rolului uh, acestei asigurări a depozitelor. Trebuie să reținem mai întâi uh, faptul că acest rol presupune mai întâi păstrarea păstrarea încrederii, încrederea în bancă, încrederea în stabilitatea financiară a acestor uh, bănci. Uh, bineînțeles, băncile sunt cele care au prima responsabilitate în asigurarea această încredere, însă în anumite situații ele nu pot să ofere singure această încredere. De aceea e nevoie de această schemă de uh, asigurare a depozitelor. Oare avem nevoie de un astfel de sistem european? Eu aș spune că sunt trei argumente care susțin crearea unui sistem uh, european. Primul argument uh, vizează uh, dimensiunea. Asigurările funcționează mai bine cu cât este mai uh, mare numărul unităților asigurate. E practic o lege simplă a numerelor mari. Dacă există o schemă de depozite doar pentru două, trei bănci și o bancă este afectată, asta uh, Uh, presupune că finanțarea schemei de asigurare uh, a depozitelor devine foarte, foarte uh, scumpă. Deci trebuie să fie incluse în schemă cât se poate de multe bănci, deci acesta este un prim argument pentru a avea un sistem european. Cel de-al doilea vizează consecvența. Eu nu cred că este posibil să păstrăm un sistem în care supravegherea bancară este centralizată la Banca Centrală Europeană, câtă vreme asigurarea depozitelor este descentralizată. Pentru că asta, până la urmă, înseamnă că uh, pentru supraveghere la nivel uh, central, autoritățile naționale trebuie să intervină și să ofere fonduri pentru uh, o greșeală federală, să zicem, uh, făcută, făcută la Frankfurt. Ori asta e ceva greu de justificat. Al treilea argument este decuplarea băncilor de obligațiune suverane. Obiectivul Uniunii Bancare este, în continuare, în comunicările oficiale și neoficiale, de a decupla băncile de obligațiunile suverane. Până la urmă, încrederea într-un astfel de sistem de depozite depinde și de uh, ce se află în spatele schemei și de aceea cred că un sistem național de uh, asigurare a depozitelor uh, presupune că o astfel de decuplare nu s-a petrecut încă. Apoi, în ceea ce privește gestionarea crizelor, știm că tratatul ESM presupune că în cazul în care se ajunge la insolvență, nu se poate oferi un bailout dacă nu s-a oferit deja un bailout pentru datoria suverană. Iar aici uh, intervine și uh, asigurarea aceasta pentru depozite care uh, poate rezolva o astfel de situație mai ușor, chiar dacă presupune firește niște costuri. În ceea ce privește băncile, care au beneficiat de foarte multă atenție în această dezbatere, e bine, putem spune că datoria suverană se concentrează mm, în bilanțul băncilor statelor în care, dețin, în care acestea dețin datorile suverane. Ideea ar fi să reducem expunerea uh, acestor state, introducând uh, o schemă europeană, însă putem risca uh, să ajungem în situația în care o asigurare să trebuiască să intervină pentru a rezolva anumite probleme, de fapt, fiscale, pentru care nu există un, un exercițiu de pârghie politică. Deci cel puțin parțial uh, uh, s-ar acoperi și uh, pierderile suverane. De aceea cred eu că introducerea unui sistem complet european de asigurare necesită o anumită formă de reducere a expunerii la datoria suverană. Există foarte multe dezbateri uh, să vedem dacă avem nevoie de o asigurare sau reasigurare completă. Ei bine, eu cred că este clar că o reasigurare poate um, doar parțial uh, să decupleze băncile de uh, obligațiunile suverane, însă face o parte uh, din această muncă. Chiar are sens, aș spune, să începem uh, EDIS uh, cu o reasigurare, ori motivul este simplu, pentru că există foarte multe specificități naționale în acest moment, inclusiv tratamente speciale pentru protecția depozitelor care sunt diferite. Ați vorbit deja despre asta și, firește, vom avea sisteme de asigurare pentru depozite foarte fragmentate, ceea ce înseamnă că reasigurarea este un bun prim pas. Dați-mi voie să mai adaug uh, câteva uh, chestiuni care țin uh, de uh, aspecte conceptuale. Iar aici pot să spun că un argument adus împotriva unei astfel de scheme europene uh, este că unii spun că n-am avea nevoie de EDIS uh, deloc, dar dacă asta ar fi adevărat, am putea pur și simplu să uh, eliminăm toate depozitele naționale, uh, toate schemele de asigurare de depozitelor naționale. Aceste scheme există pentru a uh, câștiga încrederea clienților. Nu toți clienții pot să înțeleagă ce se regăsește în raportul contabil al unei bănci. Prin urmare, această asigurare chiar are ca scop creșterea încrederii. Penultimul aspect pe care aș dori să-l menționez este importanța uh, unui temei juridic și politic uh, uh, foarte sigur. Vorbeam de articolul 114 și eu uh, vreau să spun că cel mai important aspect este că dacă vom avea un astfel de sistem, acesta trebuie să fie bazat uh, pe un temei juridic și politic foarte uh, sigur și cert și solid. Pentru că dacă acesta va fi un temei slab, nu ne vom atinge obiectivul, am putea doar să păstrăm sistemul național. Pentru că am avea la sfârșit un produs negândit până la capăt și dacă ar fi să avem astfel de produs, mai bine nu îl avem deloc. Apoi, evaluarea de impact este și ea un aspect extrem de important. Prin urmare, eu aș spune că e recomandabil să trecem la un astfel de sistem de garantare, de asigurare a depozitelor european, dar, dar dacă acesta este bine gândit, pornind de la un temei juridic și politic solid, și dar dacă uh, sistemul este gândit astfel încât să sporească încrederea și dacă este rezolvată și problema datorilor suverane. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trecem mai departe la Daniel Gross, director al Sachs. Mulțumesc. Este o plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și să um, contribui la acest panel oarecum dezechilibrat, mai ales în ceea ce privește naționalitatea. Se vorbește despre cât de, de dorit este să avem un sistem de asigurare a depozitelor comun Știm majoritatea dintre noi că atunci când intervine o criză, guvernele naționale sunt supra-solicitate și eșuează exact acolo unde ar fi nevoie de acțiunile lor pentru a stabiliza sistemul bancar. Deci a spune că da, avem nevoie de ceva, însă consider că abordarea bazată pe reasigurare este suficientă um, și pentru a stabiliza lucrurile la nivel statal. Abordarea bazată pe reasigurare satisface și principiul subsidiarității. În realitate, problemele pe care le avem cu asigurarea depozitelor deci problemele sunt uh, în băncile mici sau, în, uh, sau sunt probleme mai mari sistemice. Cred că responsabilitatea pentru băncile foarte mici, care poate sunt mai multe, dar cu sume mai mici, uh, trebuie menținută la nivel național cu sistemele de asigurare a depozitelor existente. Unor avem mai multe decât un, simplu, un singur sistem pe, pentru fiecare țară. Uh, multe dintre ele funcționează foarte bine. Însă vrem să ne asigurăm că atunci când avem al doilea tip de probleme, și anume o problemă sistemică la nivel național, e bine, vrem să ne asigurăm că în momentul respectiv va exista un mecanism pentru a asigura că sistemul de asigurare a depozitelor poate să uh, Um, intervină și să își mențină lichiditățile. Iar la nivel european s-ar interveni numai în cazul unei probleme foarte mari, tocmai când sistemul național ar putea să fie supra-solicitat. Acest uh, sistem de reasigurare mi s-ar părea cel mai bun pentru a combate șocurile mari din, la nivel de stat membru. Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm în zona euro și, și în Uniunea Europeană în general. Și anume, în uh, situații normale, statele membre pot uh, absorbi șocuri obișnuite, uh, ciclice, însă când șocurile sunt foarte mari, uh, exact atunci este nevoie de sprijin financiar. Și asta s-ar putea face <clears throat> prin abordarea bazată pe reasigurare. În acest sistem nu am avea de asemenea nici nevoie să avem o structură foarte mare pentru reasiguratorul la nivel european. Pentru că singura sa sarcină ar fi să efectueze un fel de control al calității asupra instituțiilor existente naționale, ca un fel de reasigurare în sensul comercial. Nu se analizează în detaliu cum funcționează companiile de asigurări și ce riscuri uh, asigură ele, ci se uită la structurile de gestionare a riscului, la modelul de afacere a companiei de asigurări care solicită o re- reasigurare. Asta ar fi argumentul meu. Organismul de reasigurare ar trebui să analizeze structura sistemului bancar în uh, țara respectivă, soliditatea sistemelor existente și soliditatea guvernului uh, și capacitatea sa de a interveni. Drept urmare, n-ar mai fi nevoie uh, ca cei din centru, reasiguratorul, să analizeze toate detaliile legislației naționale, fie că este legislație privind insolvabilitatea sau alte detalii care până la urmă pot uh, afecta insolvabilitatea unei bănci. Asigurarea depozitelor este diferită de restructurare și recapitalizare. Dacă restructurezi o bancă și o recapitalizezi, faci o investiție, o investiție care în principiu ar trebui să vină și cu un profit. Și asta este um, obiectivul mecanismului unic de rezoluție. În reasigurare se plătește și se minimizează pierderea, dar în general avem de-a face cu o pierdere. Deci, în acest sistem este nevoie de ceva care să se asigure că la nivel național lucrurile sunt sub control și că se poate interveni când intervine un șoc uh, foarte mare care lovește această țară. E ca atunci când, îți, uh, când încheie o asigurare și ai anumite lucruri deductibile pentru mici uh, pierderi uh, plătești tu, dar când ai pierderi mari intervine compania de asigurări. Cred că cu un minim de interferență la nivel național se poate crea un sistem care să garanteze stabilitatea sistemică despre care a vorbit și uh, Guntram Wolf. Și Uh, bineînțeles, în următorii ani va trebui și să ne ocupăm de concentrarea datoriei suverane în um, balanțele comerciale ale băncilor. Este unul dintre obstacolele principale în uh, separarea băncilor de datoria suverană. Iată, deci, ce aveam de spus. Thank you. Mulțumesc. Acum, cu o mare plăcere, îi dau cuvântul doamnei Elke König, președinte al, uh, președinte al mecanismului unic de uh, rezoluție. Mulțumesc, domnule președinte. Cum ar funcționa acest mecanism în ultima sa etapă de funcționare, de viteză de croaziere? voi uh, renunța la uh, discuția uh, privind reducerea riscurilor. Bineînțeles că sunt de acord că reducerea riscurilor este necesară, dar să mergem mai departe în discuția noastră și să începem cu o notă pozitivă. Avem deja în majoritatea statelor membre o legislație transpusă și anume directiva privind uh, garantarea depozitelor. Și asta la numai 20 de luni după termen este o realizare la nivel european. Deci avem o bază puternică pentru următoarele etape. Propunerea comisiei o cunoaștem cu toții. Uh, nu voi repeta nimic, dar am să încerc să iau o perspectivă mai largă și e posibil să Uh, nu fiu de acord cu un lucru spus de Guntram mai devreme. Provocările cu care ne confruntăm privind uh, garantarea depozitelor um, sunt uh, mai largi. Uniunea Europeană și-a construit un cadru de care poate fi mândru, însă este numai o parte a triunghiului. Cadrul de rezoluție nu este uh, unul uh, Uh, ce ține de revitalizarea unor uh, bănci, regimul de rezoluție este dedicat în mod special pentru bănci mari cu funcții critice și care pot avea un impact sistemic. Acestea fiind spuse, avem nevoie și de un uh, răspuns pentru bănci mai mici. Și uh, sistemul de garantare a depozitelor este exact asta, un sistem de încredere uh, pentru băncile mai mici. Deci pentru mine avem un uh, triunghi, un cadru de rezoluție, un cadru de garantare a depozitelor pentru ca băncile să fie pe picior de egalitate și sunt de acord, avem nevoie de un regim de insolvabilitate eficient și funcțional dacă acest sistem nu funcționează într-un stat membru, nimic uh, dintre celelalte două nu va, nu va funcționa. Deci există aceste trei laturi ale unui triunghi. La, când um, elaborăm acest sistem EDIS, trebuie să ne asigurăm că băncile mai mici, care nu respectă criteriile, pot să uh, intre în insolvență și că pot uh, oferi continuitate uh, deponenților. Deci, pentru mine este foarte important să vedem uh, ce prevede articolul 11.6 din directivă, măsurile alternative. Acestea trebuie transpuse dacă alegem un sistem la nivel european, astfel încât să putem asigura continuitatea serviciilor și nu uh, să avem doar o casă din care să plătim. Și cred că aici este nevoie de mai multă reflexie. Voi încerca să-mi respect cele 5 minute. Următorul uh, argument se referă la cine trebuie să facă ce. Propunerea comisiei propune ca uh, Consiliul uh, Unic de Rezoluție să se ocupe de asta. Um, putem vorbi de diferite etape, putem considera că reasigurarea este prioritară, dar um, chiar și un reasigurator are o abordare activă. Nu se uită numai la modelul de afaceri, Uh, reasigurare este uh, plătită numai pentru uh, cereri conforme. De exemplu, în caz de um, neglijență sau încălcări ale legislației, reasiguratorul nu ar interveni. Avem nevoie de un răspuns și sper că îl vom găsi și pentru instituții mai mici, dar și pentru instituții bancare mai mari. Pe de altă parte, și cred că asta este uh, logic, există un rol foarte important pentru sistemele naționale de garantare a depozitelor. Iar acest rol va fi important în continuare, deoarece este bazat pe legislația națională și nu în ultimul rând uh, este foarte important ca aceste sisteme să fie finanțate, deoarece Uh, încrederea vine, uh, încrederea într-un sistem vine odată cu finanțarea lui, nu numai cu vehicularea unor idei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult doamnei König și celorlalți vorbitori pentru prezentările lor foarte utile. Am văzut și o oarecare convergență în sublinierea importanței măsurilor alternative Începem acum cu raportorul și cu raportorii din umbră. Esther. Mulțumesc. Da, poate pentru a relua de la ultimul punct și rolul important al sistemelor naționale și funcționarea lor în practică și finanțarea lor. Am să mă bazez pe această ultimă observație um, și am să-i adresez domnului Cupei, pentru că el are un sistem de ansam, o viziune de ansamblu asupra sistemelor naționale. Cum uh, analizați situația actuală? Noi ne concentrăm asupra transpunerii legislației în legislație națională, dar cum considerați că funcționează în momentul de față sistemele naționale de garantare a depozitelor și cum funcționează finanțarea lor? Poate nu să ne dați detalii, dar cum ați evoluat diferitele grupuri, grupări de țări și abordările lor diferite? către domnul uh, Wolf. Uh, Bruegel a publicat uh, un document foarte interesant în ceea ce privește intrările și ieșirile Uniunii Bancare. Este un subiect interesant, ați scris și despre asta. Cum percepeți propunerea privind sistemul de garantare a depozitelor? și faptul că aceasta este prevăzută, acest sistem este prevăzut mai degrabă pentru zona euro și nu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, domnului Gros aș dori, pe domnul Gros aș dori să-l rog să ne facă o, o comparație între reasigurare și ceea ce spunea domnul Cupei privind um, creditarea reciprocă. Uh, și, doamnă König, de obicei când sunteți aici vorbim despre TILAC și alte subiecte. Nu, n-am putut să mă abțin. Puteți să ne explicați dacă și dacă da, de ce ar fi nevoie să se mențină un nivel minim de 8% de capital uh, când avem această discuție la nivel european? Și apoi, în ceea ce privește opțiunile și discrețiile naționale către cei care ar dori să intervină pe acest subiect, ar trebui să existe vreo marjă de manevră? Mulți dintre noastre ați spus că ar trebui să existe mai puțin, mai puțină marjă de manevră decât acum. Care este viziunea dumneavoastră? Cât de departe să mergem în uh, dorința noastră de a putea interveni în această dezbatere? Domnule președinte, vă asigur că lista mea de întrebări este mult mai lungă, dar deocamdată mă opresc aici și le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru contribuții. Mulțumesc, Eliza Ferreira. Thank you very much to all speak. Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor. Uh, o să încep cu domnul Cupei. Vreau să mă refer și la întrebarea adresată de doamna de Langă. Când ne uităm la diversele sisteme care există, care este diferența între ele în ceea ce privește transparența și funcțiile lor la nivel european și considerați că există un teren echitabil sau există diferențe și cum uh, le puteți explica? Domnule Wolf, vă mulțumesc foarte mult că Ați vorbit despre diversele elemente care se regăseau în agenda noastră când am început Uniunea Bancară. Este important să se facă trimitere la acest lucru. Bineînțeles, știu că acum se vorbește despre datoria suverană. Mă întreb dacă este singura sursă de risc, datoria suverană. Aș vrea să vă, să vă întreb cum se poate calcula capitalul 3 și dacă uh, considerați că transparența este uh, suficientă în ceea ce privește datoria. Domnule Daniel Gros, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vreau să vă adresez o întrebare mai degrabă în ceea ce privește faptul că dumneavoastră aduceți uh, în, în agenda un element nou în momentul în care uh, spuneți că Uh, există bănci, faceți această diferență între băncile mici și băncile mari, presupuneți poate că băncile mici nu ar trebui să contribuie la fondul comun de rezoluție și ar trebui poate să existe un sistem național de rezoluție care să uh, include și uh, sistemele de garantare a depozitelor, fiindcă dacă există același sistem de supraveghere și contribuie la același sistem de rezoluție, atunci poate ar trebui să fie acoperite uh, Uh, până la 100 de mii ar trebui să fie acoperit în același fel de ponenții și uh, în mod uh, similar la nivelul Uniunii Bancare, nu la nivelul Uniunii Europene, bineînțeles. Și, doamna Körning este foarte important momentul în care se face o, comparație între Europa cu FDIC, asta, asta ne-am gândit și noi la început am vrut să vedem ce lipsește pentru a avea o situație stabilă care să facă față siste- ă, crizelor sistemice și întrebarea este cât de important este să se mențină această viziune inițială în agenda noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Sandra Lunz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și eu tuturor oaspeților noștri. Dacă am înțeles eu bine, uh, Domnul Gro a spus uh, la finalul uh, discursului său că am putea să avem un EDIS uh, cu un impact minim asupra competențelor naționale. Înainte de a începe discursul domnul Wolf, poate n-am înțeles eu foarte bine. Ați spus dumneavoastră că statele membre, ați, ați făcut aluzie la faptul că statele membre decid în continuare privind politicile fiscale naționale, ceea ce afectează bilanțul bancar uh, Vreau să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți mai multe despre acest lucru. Cum putem să avem un EDIS uh, care să se ocupe de acest lucru și de uh, riscul moral care decurge din faptul că rămân competențe naționale în acest sens? Și o chestiune, o altă chestiune, e vorba de divergența și eficiența legislației național, legislațiilor de insolvență, cum ar trebui să facă față sistemele, sistemul EDIS cu acestei situații și doamnei Câni uh, vreau să adresez o întrebare. Unul dintre mesajele dumneavoastră și aici vreau să mă refer la ce a spus doamna Ferreira, este că avem nevoie de o soluție pentru băncile mai mici. Am vorbit foarte mult, uh, s-a vorbit foarte mult despre contribuțiile uh, pe care trebuie să le facă băncile și BCE a, a referire la acest lucru în raportul, în avizul său privind propunerea EDIS. Întrebarea ar fi dacă băncile mici vor trebui să aibă o contribuție mai mare, fiindcă au o șansă mai mare să, să declanșeze compensațiile, despăgubirile pentru deponenți. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc, Silvi Gular. Mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Prezența dumneavoastră este foarte folositoare și s-au adresat foarte multe întrebări deocamdată. De, de, deja vreau să vă întreb în primul rând care este impactul uh, asupra relațiilor între băncile zonei euro și cele din afara zonei euro. Acest lucru este foarte important în Uniunea Europeană. Trebuie să avem un teren echitabil și să nu există o distorsionare ale concurenței. Și în al doilea rând, Eh, vreau să întreb ce este un temei juridic eh, sănătos. Eh, vreau să întreb domnul Dirk Cupei, vom găsi acest temei juridic în tratate sau în sistemul de rezoluție. Eu aș dori să, vă, să, să ne spuneți ce, ce, ce temei juridic s-a găsit pentru a menține Marea Britanie în uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, uh, domnul Papadimulis are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc oaspeților noștri. Vă, vă las puțin timp să vă puneți căștile. Aș să, aș dori să vă adresez următoarele întrebări. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că m-a impresionat um, modul în care au, în care ideile converg în panelul nostru, mai mult decât în Parlamentul European, și se consideră că trebuie să mergem mai departe și cu um, al treilea pilon al Uniunii Bancare. Vreau să vă adresez o întrebare tuturor. Uh, când uh, credeți dumneavoastră că ar trebui să înceapă ceea ce descrieți dumneavoastră aici sau ar putea să înceapă faza pe care o descrieți dumneavoastră aici? Putem să ne permitem să amânăm lucrurile cu ani și ani de rândul și încă un lucru. Încă o întrebare. Pentru domnul Cupei. Propunerea comisiei este pozitivă sau negativă? Eu cred că ceilalți trei vorbitori au avut o atitudine pozitivă față de propunerea comisiei. Dumneavoastră, ce părere aveți? Sunteți pentru sau împotrivă? Și încă o întrebare pentru uh, toți uh, oaspeții noștri. Dacă v-aș cere să propuneți câteva lucruri, propuneți câteva lucruri, principalele, principalele elemente care ar trebui să fie schimbate în propunerea comisiei sau care ar trebui să ne atragă atenția din propunerea comisiei, care ar fi aceste lucruri? Mulțumesc! Mulțumesc, Filip Lambert. Mulțumesc. Vreau să adresez întrebării domnului Wolf și domnului Gro. Unul dintre modul, modalitățile de a reduce, una dintre modalitățile de a reduce riscul și suveranitatea bancară în același timp ar fi, după părerea noastră, diversificarea portofoliului obligațiunilor uh, suverane. Deci, pe de o parte, am putea să spunem băncilor italiene, nu puteți uh, să mențineți o parte prea mare a datoriei uh, italiene și să spuneți că fiecare creditor european ar fi încurajat să aibă un portofoliu diversificat de datorie publică, care, s-ar, care ar diversifica riscul la nivelul creditorilor și la nivelul uh, datorilor suverane. Ce părere aveți dumneavoastră? Și întrebarea aceasta este adresată și domnului König, fiindcă primul vorbitor, că primul vorbitor nu este mare fan al sistemului, deci de asta nu i-am adresat întrebarea. Dar uh, asta... Mă rog, uh, nu e întrebarea pentru mine. Acum dau cuvântul lui Țani, care nu este aici, și domnul Nemas. Mulțumesc. O să îi las pe, vorbi, pe oaspe să hotărască cine răspunde aceste întrebări. O întrebare, despre ce volum vorbim aici? Până acum nu a reieșit uh, foarte clar acest lucru, nu s-a făcut decât o singură referire. Uh, 55 de miliarde, a spus domnul uh, Grozo, o, o cifră destul de veche în Belgia, în criza din 2008, avea nevoie deja de 20 de miliarde. Deci nu cred că avem o idee foarte clară despre suma, despre volumul de fonduri despre care vorbim aici. Ne puteți uh, da mai multe informații? Și apoi încă un lucru la care s-a referit unul dintre vorbitori. Dar poate să răspund și restul. În ceea, ce privește, în ceea ce privește contextul juridic, aici avem o fel de zonă cenușie care depășește uh, limitele, liniile roșii ale tratatului european. Și se pare că e normal ca uh, BCE-ul să acționeze într-o zonă cenușie pentru a salva moneda euro. Așa se întâmplă sau există un cadru juridic clar sau trebuie să facem o ajustare pentru a putea aplica acest sistem? E realist sau nu? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult la procedura intervențiilor spontane. Iacob, Iacob von Petzecker. Mulțumesc. Domnule președinte, am uh, o întrebare anume pentru Daniel Gros. Eu înțeleg ideea reasigurării. Are avantaje în ceea ce privește subsidiaritatea, dar uh, pentru mine există două probleme și în... Uh, vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră. În primul rând, nu avem o garanție fiscală în zona euro, nici pentru uh, fondul de rezoluție bancară, nici pentru un sistem de reasigurare. Deci credeți că sumele ar fi suficiente într-un, în sistemul actual de reasigurare pe care vorbim pentru a asigura încrederea? Și a doua întrebare, practică, o chestiune de ordin practic. Dacă avem un sistem de reasigurare, atunci trebuie să existe contribuții pe bază de risc. Deci aceasta depinde de, de caracteristicile acestor sisteme. Există foarte multe diferențe în Uniunea Europeană. Cât de realist cred, credeți că ar fi să avem un sistem de contribuții bazată pe risc și uh, într-un astfel de sistem de reasigurare? Acestea sunt cele două întrebări de ordin practic, dat fiind uh, argumentele solide care se aduc în, uh, în favoarea sistemului de reasigurare. Mulțumesc, Peter Zimon. Meine Frage bezieht sich auf Întrebarea mea se referă la ultima etapă și la situația în momentul în care fondul va fi gol sau aproape gol. Printr-un act delegat, mai târziu se va stabili cum va fi reumplut acest fond sau se vor stabili parametri ca în propunerea actuală pentru umplerea inițială a fondului. Cum vedeți reumplerea unui astfel de fond, mai ales în contextul faptului că uh, ar putea fi vorba nu de anumite bănci, ci anumite tipuri de bănci care ar putea să aibă probleme, cu consecința că numai o parte din lumea bancară ar putea să, uh, fi, uh, să poată fi uh, inclusă, să contribuie pentru reumplerea acestui fond. Cum vedeți acest pericol și cum îl putem evita? Thank you. So I don't know. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul la procedura intervențiilor spontane? Dacă nu, dau cuvântul panelului. Începând cu domnul Cupei. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește întrebarea doamnelor Ferreira și de Lange, um, e vorba despre transpunerea sistemului de, uh, genera- de garantare a depozitelor în statele membre. Vreau să revin aici ce a spus doamna König. Și anume că nu avem încă o transpunere deplină a directivei uh, privind uh, sistemele de garantare a depozitelor în toate statele membre, deci nu a fost preluat acest, nu a fost preluat acest regulament în toate statele membre. Și uh, aceasta este o problemă, iar aplicarea nu înseamnă doar că există o lege, ci că uh, ci că există și o structură pentru garantarea depozitelor. Dar vreau să vă spun că colaborăm strâns și avem întotdeauna informații actualizate despre toți, to- toți membrii noștri, despre toate sistemele de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană și eh, și va, se va începe cu perioada de plată de șapte zile. Nu este o fază de transpunere. La ora actuală nu am un exemplu să vă dau în care un depozitar dorește să folosească o, o fază de interimat Uh, interimară cu o perioadă de plată mai lungă. Uh, foarte mulți asiguratori ale depozitelor doresc să aplice măsuri alternative și acum se confruntă cu situația de nefinanțare din partea EDIS. Există diferențe foarte mari între sisteme, fiindcă unele sisteme au fost, uh, au obținut deja mai mult decât nivelul țintă de 0,8% și uh, Uh, discută chiar despre posibilitatea de rambursare a banilor către bănci, fiindcă ei nu doresc să impună o povară mai mare asupra sistemului bancar și aici uh, intră în discuție și întrebarea care este impactul asupra băncilor din zona euro, din afara zonei euro. Există și un impact în ceea ce privește finanțarea acestui sistem dinainte și uh, un impact diferit pentru, pentru ca aceste sisteme de garantare a depozitelor să, finan- să finanțeze de la 0,8 sau chiar mai jos până la 0,2%. Uh, avem, uh, uh, avem uh, depozitar și cu un mandat mai larg. Diferențele sunt mari, dar uh, la uh, F, noi la FD putem să vă dăm o, o imagine de ansamblu a implementării, punerii în aplicare și etapelor unde, în care ne aflăm. Apoi întrebarea privind temeiul juridic al domnului Gular. Articolul 352 ar putea să fie un temei juridic bun. Și ce a spus dumneavoastră, și anume acordurile interguvernamentale care au fost folosite deja, au putea și să fie și acestea o posibilitate. 2000, uh, 214, mă scuzați, nu cred, nu avem mari îndoieri în ceea ce privește acest articol. Întrebarea cât durează, cât durează acum depinde de rezultatul uh, discuțiilor la Parlament și la Consiliu și ce se va face în ceea ce privește reducerea riscului, armonizării suplimentare și care ar fi modelul final. Uh, cu o creditare reciprocă se poate începe rapid, cu partajarea riscului va dura ceva, ceva mai mult timp. Uh, care este părerea mea privind, aceasta este părerea mea privind propunerea Comisiei. Uh, EDIS, din câte am înțeles eu, poate n-am înțeles eu bine, este un element sine al Uniunii Bancare, deci uh, EDIS va, se va, va avea o anumită formă la un anumit moment, dar uh, trebuie să existe analiză în ceea ce privește reducerea riscurilor, riscurilor sistemul bancar și temei juridic solid și nu numai. Și există o tendință mai degrabă către un sistem european și nu neapărat un sistem al zonei euro. Apoi, în ceea ce privește uh, ce a spus domnul Anmans, uh, situația la care ați făcut, uh, situația Belgiei, 20 de, mil, de miliarde, nu este același lucru, aici este vorba despre soluții de rezoluție și nu de, de garantare a depozitelor. Ce s-a întâmplat în Belgia și la Fortis e altceva. Avem acum priorități care ne oferă alte posibilități de recuperare și, cum am spus, este vorba despre lichidități și nu de pierderi. Și nu există cifre în ceea ce privește rezultatul final, fiindcă pentru prima dată anul trecut, în septembrie, dacă nu mă înșel, am avut uh, cifre în ceea ce privește depo- de, depozitele acoperite. Până în septembrie 2015 nimeni nu a putut prevedea care va fi această, uh, dacă acest obiectiv de 0,8% de va fi pentru o singură țară, pentru întreaga zona euro sau pentru întreaga Uniune Europeană, fiindcă nu a, nimeni nu avea cifre în ceea ce privește Uh, depozitele acoperite și depozitele garantate și numai atunci am avut aceste uh, cifre și am putut uh, estima, uh, estima lucrurile. Întrebarea domnului Zimens este foarte pertinentă, fiindcă noi considerăm că finanțarea trebuie să fie Um, clarificată înainte. Fiindcă nu poți să te angajezi pe, fața unui sistem când nu cunoști cifrele. Nu numai finanțarea pierderilor trebuie să fie garantată în acest sistem, ci și finanțarea obișnuită, finanțarea de zi cu zi. Din 2024 trebuie să fie reglementată deja la nivelul 1, să fie transparent și clar pentru toată lumea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cupei, dar uh, poate nu m-am exprimat eu destul de clar uh, întrebarea mea dacă veți eh, trimite elemente suplimentare și vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să puneți accent pe situația existentă, fiindcă în ceea ce privește transpunerea, pot să întreb și comisia, să puteți întreba și comisia, dar vreau să vă, pe dumneavoastră vă întreb care este situația existentă și care, care, este eh, funcția, care sunt funcțiile sistemelor existente, care este nivelul de transparență a sistemelor existente și uh, și care sunt comparațiile ce se pot face în interiorul Uniunii Bancare. Iată, iată la ce se referă întrebarea mea, îmi pare rău, poate nu m-am exprimat destul de limpede. Da, da, sigur, vă pot oferi date concrete în ceea ce privește uh, sistemele și uh, vă putem, uh, și le putem actualiza aceste informații când avem membri noi sau când primim informații în ceea ce privește temeiul juridic național. Avem uh, sisteme private și sisteme publice, și sisteme mixte. Avem sisteme care reduc uh, riscurile, uh, sisteme cu contribuții exante, cu creditare și uh, cu un nivel țintă de 2,5%. Acestea sunt eterogene la un nivel atât de ridicat încât este foarte greu să vă explic care sunt diferențele aici în câteva minute. Sunt eterogene și vreau să vă spun că au existat mai multe armonizare în ceea ce privește sistemul de garantare a depozitelor și vă pot oferi mai multe detalii privind fiecare sistem din uh, toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și zona euro. Vă mulțumesc! Un lucru e clar că pentru Parlament, acordul interguvernamental nu este un temei juridic uh, solid, dar mă rog să nu intrăm în această discuție, domnule Wolf dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mi s-au adresat 9 întrebări și cred că n-am decât 3-4 minute la dispoziție. O să încerc să le grupez puțin. În primul rând, în ceea ce privește Ieșirile, ieșirile, cred că este vorba de două raționamente, piața unică și, și Uniunea Monetară. Și uh, acest raționament al uh, Uniunii Monetare uh, a dus la această, uh, acest concept, fiindcă s-a confruntat cu o criză puternică, dar în momentul în care există o Uniune Bancară pentru Uniunea Monetară, se creează distorsiuni în restul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, dacă se creează uh, uh, un, asigurarea depozit, a depozitelor doar pentru zona euro, acest lucru va avea impact asupra țărilor din afara zonei euro. Bineînțeles, așa se întâmplă deja și în cazul Uniunii Monetare. Odată ce s-a creat BCE-ul, bineînțeles, țările care nu au moneda euro au un acces diferit la lichidități, la un, o credibilitate diferită și așa mai departe. Deci această de distorsionare există deja în urma creierii Uniunii eh, Monetare. Iar în al doilea rând, uh, Întrebarea este câtă armon- de câtă armonizare avem nevoie sau mai putem să avem oarecare marjă de discreție națională? sau atât de o întrebare în ceea ce privește legislația de insol- insolvabilitate și așa mai departe. Părerea mea este destul de clară. Dacă doriți o decuplare a, blăți- a băncilor de uh, datoriile suverane, e nevoie de sistemul de asigurare european de plin, care însă nu poate exista fără o armonizare deplină și modul în care funcționează asigurarea depozitelor, iar lucrurile merg foarte departe. Dacă există o evaluare politică prin care se spune că E nevoie de competențe discreționare la nivel național în ceea ce privește, de pildă, tratament special pentru depozitele în momentul în care uh, cumperi o casă și dacă ai, de pildă, peste uh, 100.000 de euro și vrei să fii asigurat pe 500 de, pentru 500.000 de euro. Poate o țară vrea 500.000 de euro, altă țară vrea 300.000 de euro. Dacă există un sistem unic de asigurare, lucrurile devin mai, uh, mai, mai um, uh, uh, mai ciudate și nu funcționează. Iată de ce sistemul de reasigurare, după mine, după mine beneficiază de foarte multă înțelegere, fiindcă are acest element de subsidiaritate și permite la nivel mai uh, mai scăzut să se țină cont de specificitățile țărilor. Vreau să vă spun că nu se poate decup nu se pot decupla băncile de datoriile suverane și vor exista niște riscuri specifice țărilor. Aceasta, aceasta este o chestiune ce ține de consecvență. Uh, Apoi, datoria suverană este singurul risc să adresat această întrebare? Nu, bineînțeles, mai există și alte riscuri. Întrebarea este cât depind aceste celelalte riscuri de politicile naționale? Da, depind de politicile naționale, dar întrebarea care se pune este dacă există, dacă se, dacă se există politici care se pot face pentru a afecta um, acest sistem de asigurare a depozitelor, chiar și în situațiile extreme din criza Greciei de anul trecut, de pildă, nimeni din, nu dorea nimeni în Grecia să să se retragă banii din bănci. Deci argumentul uh, hazardului moral și anume că se creează o legislație a, insolvenței care sporește pierderile băncilor și așa mai departe, uh, este exagerat această, această parte a argumentului acestui hazard moral, este exagerată după părerea mea. Și cred că ar trebui să, să fim mai, mai relaxați în ceea ce vește acest aspect. Acum este o chestiune care este reală, într-adevăr, este vorba despre despre deținerea pe bilanțul bancar, băncilor a datoriei suverane. Aici cred că, încă o dată, e dovadă de lipsă de consecvență în momentul în care uh, în momentul în care există o datorie, datorie suverană, iar această bancă este finanțată, să zicem, numai prin, uh, prin depozite și cu capital foarte mic și uh, și, și, și pe bilanță există o datorie foarte mare, iar prin asigurare de plină se, se acoperă pierderile care apar în urma problemelor cauzate de datoria națională prin asigurare privată, iar acest lucru poate să fie o asigurare în momentul în care politicile fiscale sunt mai degrabă naționale, iată de ce există ca o ultimă instanță posibilitatea de, de a salva uh, această datorie suverană și dar acest, această situație, bineînțeles, nu se întâmplă prea des, este foarte neplăcută și uh, de fapt, n-ar trebui să se întâmple niciodată, nu ar trebui să se recurgă la acest lucru, dar atâta timp cât există aceste politici fiscale descentralizate și uh, politică monetară descentralizată, ne vom confrunta întotdeauna cu această problemă. Acum, asta mă aduce la ce a spus domnul Lamberts, la diversificarea portofoliilor. Atâta timp cât avem acest sistem, cred că ar trebui într-adevăr să diversificăm datoria suverană la nivelul întregului sistem uh, bancar din întreaga zonă euro. O opțiune interesantă ar fi să uh, să spunem de pildă că că dacă există un portofoliu de datorii, să, să de, de datorii suverane, că se elimină riscul. Riscul suveran există, dar cel puțin acest portofoliu se bucură de tratament preferențial. În ceea ce privește temeiul juridic, nu sunt uh, jurist, uh, Silvii, dar uh, cred că dacă se face ceva fără un temei juridic puternic și, și apoi apare o criză și ajunge în instanță, vor fi probleme mari, deci e nevoie de un temei juridic puternic. Bineînțeles, uh, unii spun că uh, articolul 114 nu este suficient, 214 uh, nu este suficient, mai ales dacă este dat pentru zona euro. Da, într-adevăr, dar trebuie întrebați juriștii cum să fie alimentat acest fond. Ar trebui să fie alimentat fondul după un mare șoc, se alimentează cu uh, um, cu taxele pe de, uh, taxele și costurile depozitelor, uh, dar există și o garanție de multe ori. Mulțumesc, Daniel Cross, are cuvântul. Thank you. Let me also try to group. Dați-mi voie să grupez și eu puțin întrebările. Care este principala uh, schimbare la EDIS pe care ar susțină? Foarte simplu. Faza de reasigurare pentru mine n-ar fi o fază, ci ar fi ceva permanent. Apoi, răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră, dacă vă arde casa, nu aveți nevoie de un credit din partea vecinilor, ci uh, niște bani uh, din partea unei companii de asigurări pentru a uh, reconstrui casa. În cazul în care va, va arde casa, probabil vecinii s-ar întreba, îi putem împrumuta banii ăstuia sau nu? Deci aceasta n-ar fi soluția. Apoi, Trebuie să ne gândim că și uh, depozitele vecinilor ar trebui uh, uh, garantate în aceeași măsură ca și ale mele, chiar dacă sunt la alte bănci. Apoi, dacă rezolvăm problema sistemelor naționale, și am ascultat mai devreme pe cineva spunând că este foarte mare diferență între aceste sisteme naționale, ei bine, eu cred că uh, aceste sisteme uh, pot să judece mai bine decât cineva undeva la Frankfurt uh, în legătură cu uh, un risc al unei bănci naționale. De aceea cred eu că aceste aspecte pot fi lăsate la competența uh, dimensiunii naționale. Apoi, în ceea ce privește abordarea legată de reasigurare, dacă ea pune sau nu probleme, atât pentru chestiunea uh, generală uh, a aspectelor fiscale și a contribuțiilor um, uh, bazate pe risc. Ei bine, aceste probleme există oriunde, că avem un sistem european direct complet sau că avem abordarea legată de reasigurare pe care eu o prefer. De aceea nu văd de ce aceasta trebuie să fie o problemă specifică pentru abordarea legată de reasigurare. În ceea ce privește contribuțiile bazate pe risc, ei bine, pot să spun că realitatea ne-a demonstrat uh, în cazul SSRF că avem nevoie de o abordare interguvernamentală. Fiecare țară intră în negocieri doar cu un obiectiv, să economisească niște bani. Însă, în ce privește agregatele, nu toată lumea putea să spună același lucru. Acest lucru trebuie să fie clar. De obicei, uh, uh, cel mai mic numitor comun uh, reprezintă o contribuție bazată pe un risc foarte mic. Apoi, în ce privește abordarea cu privire la reasigurare, putem să avem un reasigurator uh, care este um, structurat mai degrabă în linii uh, federale, nu interguvernamentale, prin urmare ar putea să impună o mai mare diferențiere în funcție de risc. Ori eu cred că acest risc ar fi unul uh, de natură macroeconomică. În abordarea legată de reasigurare, eu aș vedea o legătură între contribuții sistemul uh, național, ce anume trebuie să plătească sistemul național sistemului uh, european și apoi aș lua în calcul și chestiunea uh, macro, macroeconomică. Deci aș face uh, o legătură cu o procedură legată de dezechilibre pentru a vedea exact care este riscul unui, uh, unui probleme sistemice la nivel național. Apoi, Comisia poate interveni cu date uh, legate de risc care trebuie bazată, uh, care trebuie pus practic pe umerii reasiguratorului. Am putea oferi astfel un uh, uh răspuns în mai multe uh, etape. În cel din urmă ar spune că abordarea reasigurării pentru mine are două avantaje suplimentare. Aș spune că poate fi implementată mai rapid pentru că s-ar baza pe uh, un nivel național distinct care să permită anumită diferențiere, uh, pe cum cea menționată de Guntram. Deci am putea să începem imediat fără să uh, avem nevoie de o armonizare a tuturor elementelor, mai ales o armonizare a legii cu privire la insolvență. Cred că Putem armoniza legea, însă rezultatul, procedurile, acestea nu pot fi armonizate. Trebuie doar să vedem ce se întâmplă în Italia, unde există aceeași lege, vedem cât durează totul la Milano sau cât durează la Palermo. Cred că domnul președinte cunoaște foarte bine aceste diferențe. Până la urmă, nu e vorba doar despre lege, ci și de aplicarea legii. Apoi, uh, aș mai vedea un avantaj la această abordare a asigurării și anume, uh, dacă am vorbit despre o schemă uh, europeană, uh, ea ar putea deveni mai puțin rezistentă, pentru că dacă există o țară care nu este parte a Uniunii Bancare și ar vedea un interes în, a, în reasigurare, în momentul în care sistemul său bancar ajunge să fie presat, avantajul suplimentar este că se face această distinție între zona euro și zona din afara uh, euro, care uh, distinție poate fi folosită atunci când vorbim de o astfel de schemă europeană. Mulțumesc. Uh, doamna Kenny domnul de Lange, n-am putut să nu mă întrebe uh, câte ceva în legătură cu MTI și TELAC și nici eu nu pot rezista uh, în a-i uh, da un răspuns. Avem un mecanism de rezoluție care se poate asigura că băncile, ori aici vorbim despre băncile mari, uh, pot fi salvate și că există stimulente pentru rezoluție. Nu vedem așadar vreo nevoie de a ne schimba poziția în legătură cu acest uh, subiect. Pentru băncile mari din Uniunea Bancară, probabil avem un punct de plecare bun pentru a ne uh, formula deciziile uh, MREL cantitativ. Însă mă opresc aici. Apoi, uh, întrebările adresate aici sau uh, referit la următoarele. Ce am putea spune care ar putea fi uh, principala schimbare pe care ne-o dorim? Am ascultat cu mare atenție ceea ce a spus și domnul Gros cu privire la reasigurare și uh, la contribuția bazată pe risc. Clar, acesta este un bun punct de plecare, însă pentru mine principalul subiect este, de fapt, să avem uh, o schemă de garantare adecvată scopului său, care să includă și măsurile alternative. Aici se face și o legătură cu o altă întrebare care ne-a venit din partea doamnei Ferrera, care este lecția pe care o putem învăța când vedem că FDC are o experiență de 80 de ani deja în asigurarea depozitelor. Poate experiența lor ne poate ajuta să uh, gândim o formă prin care putem, formă de a acționa pentru a muta depozitele dintr-o instituție într-alta. E o manieră eficientă de a nu avea acces doar după șapte zile, ci de a păstra un acces imediat la servicii financiare pentru clienți. Eu cred că pentru mine acesta este unul dintre instrumentele cele mai importante, că e vorba despre un instrument european sau că este un instrument doar salvardat de o schemă de reasigurare câtă vreme rămâne național. Apoi mai există o întrebare legată de armonizarea uh, legii de fond cu privire la uh, insolvență și a procedurilor legate de insolvență în Europa. Ei bine, dacă ar fi să ne întoarcem la celelalte întrebări, o soluție pentru băncile mai mici uh, versus băncile mai mari ei bine, după părerea mea, în majoritatea cazurilor, uh, să sperăm că nu se întâmplă niciodată, pentru marile instituții uh, solide, cu suficiente fonduri pentru acoperirea datorilor și cu un fond unic de rezoluție ca obiectiv final, uh, ei bine, mi-aș imagina foarte uh, Uh, greu că am putea uh, expune DGS la pierderi mari. Același lucru nu este valabil pentru băncile mici și aici aveți dreptate. Presupunem că în astfel de cazuri probabil că nu vor exista funcții critice și că nu va exista stabilitatea financiară a pieței unice sau uh, cel puțin a unui stat membru care poate fi expus riscului. Aici schema de garantare a depozitelor reprezintă prima linie de apărare pentru a ne asigura că nu creăm un teren de acțiune neechitabil atunci atunci când uh, băncile mari uh, ajung să fie considerate ca fiind cele mai sigure. Apoi, când uh, ați făcut o legătură cu cei care ar trebui să plătească mai mult, ei bine, eu cred că uh, ambele grupuri trebuie să plătească la fel de mult. Cei care probabil niciodată nu vor avea acces la uh, fondul unic de rezoluție trebuie să plătească totuși contribuția lor la fond, pentru că uh, duce la stabilitatea sistemului. Deci toate băncile ar trebui să contribuie pentru că asta duce la o stabilitate a sistemului și la creșterea încrederii în sistem. Diversificarea datoriei publice, bine, întotdeauna am uh, crezut că nu există uh, active fără risc, însă răspunsul la întrebarea adresată este mai complicat. Mai întâi vorbim despre uh, domeniul reducerii riscului, iar eu aș spune că într-o abordare amonizată, ar trebui să avem uh, limite de concentrare, însă nu ar trebui să ne amestecăm în uh, investiții, cine în ce anume investește. Apoi, o altă întrebare despre ce volume vorbim uh, și a mai fost o întrebare legată de modul în care am putea uh, reumple fondul odată ce acesta este folosit. Ei bine, aici sunt de acord, trebuie să înțelegem foarte clar mecanismul prin care fondul poate fi uh, din nou uh, um, constituit, pentru că altfel am putea avea probleme pe termen lung. Apoi, în ceea ce privește etaloanele pentru fondul unic de rezoluție, uh, Acestea sunt importante, avem uh, praguri și pentru uh, schemele de garantare a depozitelor. Acestea reprezintă puncte bune de plecare, după care rămâne de văzut ceea ce putem face. Apoi, uh, mai sunt alte chestiuni care trebuie rezolvate din uh, fondul unic de rezoluție, uh, însă în ceea ce privește modul în care putem să realimentăm, uh, ei bine, trebuie spus mai întâi că există o limită uh, pentru realimentarea acestui uh, fond. Probabil am lăsat ceva pe din afară, dar mă voi opri aici. Mulțumim, a fost uh, o sesiune, o prima sesiune foarte interesantă și trecem acum la a doua. Ce pași necesari înainte să ajungem la faza uh, finală? Însă e clar că cele două sesiuni uh, sunt uh, legate între ele. Primul vorbitor este domnul Bert van Rozebeck de la CEP. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această invitație și pentru posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră astăzi în legătură cu EDIS. S-au spus multe deja în această prima sesiune, însă chiar cred că mai sunt câteva aspecte pe care le-aș putea adăuga. Dați-mi voie să încep prin a spune că eu chiar cred că există un plus de valoare uh, pe care ar putea să o aducă EDIS. S-a spus și mai devreme că teoria cu la asigurări sugerează faptul că, din cauza legii numerelor mari, uh, s-ar putea du- am putea ajunge la reducerea costurilor și la creșterea rezilienței unui astfel de sistem, uh, până la urmă sporind uh, stabilitatea financiară per ansamblu. Însă pentru că asta să se întâmple e nevoie de mai multe precondiții care trebuie îndeplinite. Am enumerat cinci asemenea precondiții. Dați-mi voie să le parcurg. Prima precondiție pentru ca EDI să aibă sens este să genereze un consens în legătură cu obiectivul acestui uh, exercițiu să vedem dacă EDIS este potrivit pentru astfel de uh, obiectiv. Schemele de uh, asigurare a depozitelor nu pot să facă față unor uh, riscuri sistemice mari sau unor crize sistemice mari. Ele pot să facă față unor uh, crize instituționale specifice. Deci eu nu cred că este necesar să uh, luăm în calcul aceste uh, cazuri izolate uh, instituționale de faliment. Uh, EDIS n-ar putea uh, să facă față, deci, uh, unor crize sistemice mari. Prin urmare, cred că există cel puțin trei uh, um, alternative politice care ar putea duce la um, sisteme de garantare mai ieftine și mai sigure în zona euro. Vorbim mai întâi despre ținte financiare diferite la nivel național, apoi uh, vorbim despre diferențele între scheme naționale și uh, uh, de rol pe care ar putea juca mecanismele de rezoluție în un astfel de sistem, mai ales într-o criză sistemică majoră. Cum spuneau și antevorbitorii mei, o evaluare de impact din partea comisiei în care să se analizeze avantaje și, și dezavantajele unei astfel de scheme ar fi extrem de utilă. O a doua precondiție dincolo de acordul asupra obiectivului nostru, este susținerea uh, obligațiunilor uh, suverane în bănci. Dacă suntem de acord că un astfel de sistem EDIS ar avea succes uh, în a spori nivelul de încredere în zona euro, ce s-ar întâmpla? E bine, uh, băncile și statele membre care au un nivel redus al încrederii ar primi mai multe lichidități prin pentru că uh, oamenii și-ar lăsa în aceste țări bani mai mulți în conturi. Deci este absolut evident că o parte din aceste lichidități ar ajunge în obligațiunile suverane pentru că ele nu trebuie susținute prin fonduri proprii care sunt deja limitate în astfel de state. Ori astfel merge chiar în direcția contrară uh, ideii de uniune bancară unde se creează legături între state și bănci. Uh, deci este foarte important ca uh, aceste obligațiuni suverane să fie susținute din spate de bănci prin propriile fonduri. E ceva greu de făcut, se poate încerca asta la nivel național, sunt state foarte mari care n-au niciun fel de interes să facă asta sau nu-și permit să o facă. Am putea să ne gândim că zona euro ar putea să o facă de la sine, uh, pe compropriu, însă cred că este destul de greu în al treilea rând, uh, legea insolvenței trebuie armonizată. Există diferențe la nivel național uh, în ceea ce privește această lege care afectează în mod direct atât posibilitatea cât și uh, măsura în care ar putea fi folosite astfel de mijloace. Prin urmare, Trebuie armonizate legile pentru uh, nu a percepe uh, rate diferite ale DGS-urilor în uh, diverse sisteme. Punctul 4. Trebuie uh, armonizată discreția uh, la nivel național. DGS-urile naționale au uh, niveluri diferite de protecție uneori există o acoperire mai mare în anumite state. Ori dacă intrăm în sistemul comun EDIS, fără armonizarea acestor diferențe, practic ajungem la distorsionarea concurenței în zona euro. Ori asta înseamnă că anumite bănci în cadrul EDIS ar putea să-și protejeze clienții mai mult decât o fac alte bănci în cadrul aceluiași sistem. Asta ar fi bine dacă uh, lucrurile acestea ar fi uh, reflectate în uh, diversele contribuții pe care trebuie să le plătească băncile. Sunt de acord uh, cu câteva dintre comentariile făcute anterior, uh, însă oare acest sistem este eh, realist? Uh, în zona euro putem să vorbim despre toate aceste diferențe legate de contribuție de risc? Eu cred că asta nu s-ar întâmpla niciodată. În al cincilea rând, S-au spus uh, multe, uh, mai ales decât domnul uh, De Lange prin întrebările sale mai devreme, însă, într-adevăr, calitatea supravegherii bancare în spațiul euro n-ar trebui să difere mult, ținând cont de faptul că anumite bănci sunt sau nu în EDIS. Se supraveghează, practic, activitatea băncilor, însă Ehm, dacă vorbim despre bănci eh, mici, n-am ajuns încă acolo pentru că acestea sunt indirect supravegheate. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus anterior, că vorbim mai ales despre băncile mici care eh, eh, ar avea de profitat mai mult de pe urma EDIS. Deci este important să continuăm să discutăm despre ce se întâmplă cu aceste diferențe între băncile mari și cele mici ehm, cred că ar trebui să mai luăm în calcul și alte precondiții minore, de altfel, atunci când gândim un astfel de sistem. Prima merge în direcția modelului uh, de reasigurare, cum a fost numit uh, și de către comisie. EDIS, până la urmă, este o schemă de asigurare. Deci, întotdeauna va exista un risc. În contextul EDIS, cred că vorbim mai degrabă de decizii economice și fiscale ale statelor membre care au o relevanță aici. Există state mici în zona euro care au sectoare bancare uriașe, din diverse motive. Motive fiscale, poate, uh, Eh, dar asta nu înseamnă că riscurile pentru aceste sisteme ar putea fi mai ridicate decât în altă parte. Însă au un sistem bancar eh, mare. Or, orice s-ar întâmpla, riscul eh, de faliment ar fi mai mare în aceste state. Deci cred că nu putem ignora aceste reguli naționale care ar putea să fie foarte diferite. Deci există argumente să lăsăm o parte din responsabilitatea financiară legată de compensarea deponenților uh, nivelului național. Deci uh, degesurile cred că ar trebui să rămână funcționale cu niște uh, ținte care să depășească nivelul zero. Doar aceste degesuri naționale vor putea să-și folosească mijloacele financiare în totalitate și atunci când nu mai rămâne nimic poate interveni sistemul EDIS. Deci sunt de acord cu ceea ce s-a spus mai devreme în legătură cu modelul reasigurării, însă cred că și în cadrul acestui model este foarte important ca contribuțiile să țină cont de risc. Deci ele ar trebui să reflecte, practic, uh, aceste realități uh, politice și fiscale ale statelor membre. E greu de făcut asta ex ante. Însă cred că ar trebui să reflecte și diversele niveluri de protecție uh, legate de transpunerea directivei cu privire la GES mă ne puțin cum anume se potrivește totul cu ceea ce dorim noi să facem. Domn președinte, trebuie să conchideți, nu mai avem foarte mult timp la discuție. Dar cred că acest uh, scenariu, de fapt, ar trebui să apară în cadrul marilor crize sistemice, de aceea trebuie să-l gândim puțin. Conchid spunând că nu este necesar să luăm în calcul diversele falimente instituționale minore, ci ar trebui să ne concentrăm pe crizele minore. Însă, uh, EDIS ar putea Uh, să ducă la uh, stabilitate financiară, însă pentru ca asta să se întâmple trebuie să se uh, atingă aceste cinci precondiții. Responsabilitate trebuie să existe însă și la nivel național și noi nu credem că articolul 114 poate constitui un temei juridic având în vedere distorsionarea concurenței care ar putea să apară în cadrul zonei euro în urma sistemului EDIS. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, iar acum trecem mai departe, cu siguranță la un punct de vedere foarte diferit. Domnul Gerhard Hoff Hoffmann, uh, membru al Asociației Băncilor Cooperative Germane. Thank you, Mr. Chairman, honorable members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc pentru invitație. Din punctul meu de vedere, există pași procedurali, dar și alt tip de pași ce trebuie luați în acest sens. Și sunt de acord cu cei care spun că evaluarea impactului este esențială având în vedere mărimea EDIS, este imposibil să evaluăm dacă EDIS este cea mai bună soluție sau alte opțiuni sunt bune. Asistența de lichidități, dacă, ar, um, dacă acesta ar fi primul motiv pentru EDIS, ar exista și alte posibilități pentru propunerea actuală, de exemplu, garanții transfrontaliere sau facilități de creditare între sistemele de garantare a depozitelor sub condiții stricte și uh, pe o bază de uh, rambursare. Câteva elemente ar trebui să fie uh, incluse în evaluarea impactului. Ar trebui să evalueze funcționarea directivei actuale de GS după ce toate statele membre au implementat regulile armonizate și, au, și le-au aplicat Trebuie să știm cum funcționează această directivă în practică. Apoi, ar trebui să ia în considerare un cadru îmbunătățit în mod fundamental uh, de um, ce a venit odată cu existența mecanismului uh, unic de supraveghere. De asemenea, uh, evaluarea impactului ar trebui să clarifice nevoia EDIS uh, și um, consecințele acestui tip de format sau a oricărui alt tip de cooperare între DGS-uri. Încă, de asemenea, uh, finanțarea este esențială, ce trebuie analizată și, de asemenea, impactul asupra sistemelor de protecție instituționale, IPS-uri discuția ar trebui și evaluarea de impact trebuie să fie urmată de o, de o consultare publică. Câteva elemente uh, și anume uh, problemele de uh, pericol, de amenințare morală din cauza diferențelor mari în risc a sistemelor naționale bancare. Tuturor uh, le plac contribuțiile bazate pe risc, însă eu cred că aceste diferențe sunt în continuare prea mari pentru a putea folosi acest sistem. <clears throat> Nu este vorba numai de mărime, după cum s-a spus mai devreme. Riscurile în sistemul bancar european trebuie să fie reduse în mod substanțial înainte să fie mutualizate. Există în continuare probleme moștenite, cum ar fi credite neperformante foarte ridicate în anumite state membre, dar și altele. Apoi, o revizuire a calității activelor pentru toate băncile, nu numai pentru instituțiile semnificative, ar trebui să fie efectuat pentru a identifica riscul instituțiilor individuale, dar și a sistemelor bancare în totalitatea lor. Un al treilea element uh, se referă la decuplarea băncilor de datoria suverană. Aici aș spune că există um, o, o um, pondere mai mare a riscului asupra uh, datoriei suverane. Există pericolul ca șocurile mari cauzate de uh, obligațiuni suverane slabe să se uh, repercuteze asupra EDIS. De asemenea, regimurile de insolvență bancară ar trebui să fie armonizate în Uniunea Europeană. Este clar că dacă avem diferențe în calendar, în uh, chestiuni procedurale, în recuperarea um, um, fondurilor și așa mai departe, s-ar crea un nivel mult prea ridicat de incertitudine Deci uh, aceste insolvențe trebuie tratate la fel într-un sistem uh, comun de garantare a depozitelor. Un al cincelea element, foarte important, măsuri alternative și sisteme alternative pentru protejarea uh, deponenților trebuie să își găsească un loc adecvat în sistemul de protecție a depozitelor pentru care beneficii uh, dovedite. Propunerea EDIS este foarte uh, dezavantajoasă pentru sistemele instituționale de protecție și pentru măsurile alternative în general. Unii dintre dumneavoastră au uh, făcut o compara- comparație cu FDIC, dar pot să vă spun că uh, băncile germane nu au primit niciodată um, ajutor extern pentru că sistemul nostru uh, Um, de protecție instituțională funcționează perfect de 82 de ani. Avem 18 milioane de membri și 30 de milioane de clienți și această propunere a dus la critici și uh, lipsă de încredere față de uh, Bruxelles. Avem opinia clară că legislația de la Bruxelles nu trebuie să, să distrugă sisteme de protecție instituțională um, care funcționează foarte bine și care au fost o forță pozitivă pentru uh, contribuabili și clienți de ani de zile. Nu în ultimul rând, cred că cetățenii europeni din statele membre trebuie să fie reasigurați că un sistem european de garantare a depozitelor va duce la un nivel ridicat de siguranță și nu va crea uh, o mutualizare a riscurilor nedreaptă. Așa cum este acum propunerea EDIS, nu cred că uh, ea va, se va bucura de sprijinul uh, unui număr uh, suficient de ridicat de cetățeni europeni. Ar fi riscant să um, mergem înainte cu această propunere și să neglijăm îngrijorările foarte reale exprimate de elect electorat în multe state membre. Cred că este nevoie de un proces transparent, și uh, trebuie să evaluăm și măsurile alternative. Mulțumesc, doamna Belen Romana Garcia, director independent de la Santander. Mulțumesc! Uh, noi, în schimb, sprijinim în totalitate propunerea Comisiei, suntem de acord cu propunerea unui uh, sistem perfect mutualizat până în 2024. Știm cu toții de ce avem nevoie de un uh, sistem um, comun. Trebuie să îmbunătățim, uh, să prevenim uh, fragmentarea pieței și pentru a avea o uniune bancară reală, vorbim întotdeauna de trei piloni. Acesta este al treilea pilon. Avem deja un cadru comun de supraveghere care va reduce probabilitatea falimentelor. Avem un sistem uh, comun de rezoluție care trebuie să minimizeze costurile rezoluțiilor și în continuare mai avem nevoie de un instrument uh, de punere la oaltă a riscurilor. Avem trei elemente de reducere a riscului și ne lipsește ultimul, care considerăm noi ar trebui să fie EDIS. Dezbaterea reală nu cred că este una abstractă în cadrul uh, Uniunii Bancare. Este foarte logic să avem un astfel de sistem, dar cum putem să evităm problemele despre care am vorbit deja? Uh, falsele stimulente, amenințarea morală și lipsa stabilității financiare. Din punctul nostru de vedere, uh, propunerea mm, mm, graduală mm, abordată de comisie este una pozitivă? Considerăm că este corect să o luăm pas cu pas și să începem cu o etapă de coasigurare și reasigurare. Însă, dacă considerăm că trebuie să existe măsuri suplimentare, ele trebuie să vină în paralel, nu trebuie să întârziem al treilea pilon, așa cum nu am întârziat nici primii doi piloni ai Uniunii Bancare. Și de altfel, avem o Uniune Bancară fără multe dintre lucrurile despre care vorbeam. Avem primii doi piloni fără legislație omogenă a insolvenței. De altfel, în, Uniunea, în Statele Unite au o Uniune Bancară fără legislație um, armonizată privind uh, insolvența. Care sunt etapele pe care le considerăm noi necesare? Noi considerăm că există trei astfel de etape. 1. Pentru a promova uh, stabilitatea financiară, statele membre trebuie să aplice directiva privind sistemele de garantare a depozitelor. Este un mod de a crea un punct de plecare comun, uh, însă acesta nu ar trebui să fie un obstacol în calea diferi... a progresului cu diferitele etape ale EDIS. Armonizarea sistemelor naționale nu este suficientă pentru a crea o piață unică bancară. Atâta timp cât protejarea depozitelor rămâne conectată de obligațiunile suverane, uh, depozitarii nu se vor gândi niciodată la uh, sănătatea unei bănci, ci numai la unde și are sediul. Apoi, pentru a aborda amenințarea morală, cred că avem nevoie de prime bazate pe risc. Contribuțiile ex-ante bazate pe risc sunt esențiale pentru un EDIS bine finanțat. O metodologie comună europeană trebuie să fie elaborată, dar și administrată la nivel central. Astfel se face o adaptare la risc a fiecărei bănci uh, față, um, adecvată la uh, riscul fiecărei bănci. Aceste elemente sunt cheie pentru a uh, preveni amenințarea morală. Apoi, pentru a evita fragmentarea pieței, trebuie să avem un mecanism de protecție fiscal. De la criza financiară s-au luat măsuri pentru a atinge acest obiectiv. Băncile sunt mai pregătite să facă față crizei, crizelor, există un nou cadru legislativ și ne așteptăm ca bail-in-ul să fie preferabil unei rezoluții. Toate acestea ajută, însă, în lipsa unui mecanism de, de protecție, există riscul ca, în cazul unui mare șoc, autoritățile naționale uh, să trebuiască să sprijine băncile din jurisdicțiile lor și s-ar putea să ajungem uh, din nou la această legătură uh, cu datoria suverană, ca și în trecut. Există și alte etape care ar putea fi pozitive și unii dintre colegii mei s-au referit la ele. Armonizarea legislației privind insolvența sau uh, conceptul creditelor neperformante. Acestea ar putea fi elemente pozitive însă nu considerăm că ar trebui să fie o scuză pentru întârzierea celui de-al treilea pilon al Uniunii Bancare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iar acum îi dau cuvântul domnului Eric Nielsen, economi... economist chef global la Unicredit. Mulțumesc! Aș dori să uh, subliniez faptul că mă ocup de cercetare la Unicredit, deci vă vorbesc mai degrabă în calitate de cercetător decât de angajat al unei bănci sau reprezentant al unei bănci. Am fost economist toată viața și din această perspectivă voi vorbi. Și eu sprijin EDIS. Este veriga lipsă din Uniunea Bancară și este uh, un element important din mai multe motive. Multe dintre elemente le menționate sunt tehnice și cred că trebuie să parcurgem multe dintre ele. Însă nu este vorba de a crea uh, ceva perfect, ci ceva care să fie mult mai bun decât uh, avem acum. Voi începe de la câteva elemente esențiale. În primul rând, uh, diferența între o abordare comună și o abordare națională. Eu sunt printre primii care spun uh, Um, ca în Statele Unite, că nu poți avea taxare fără reprezentare. Nu poți partaja riscurile fără o uniune um, adecvată la asta, dar nici nu poți avea opusul, nu poți să ai o autoritate comună și o asumare a riscului la nivel național. Asta avem acum în ceea ce privește depozitele. Să ne uităm la un exemplu extrem, o țară mare, Germania, Italia, Franța, Spania, o bancă de acolo supravegheată de BCE ceva merge greșit și trebuie in, in, intervenit. Și ajunge și se, se sună de la uh, Frankfurt, la Roma sau la Madrid. Uh, dragilor, ați dat o bară, scoate, trebuie să vă asumați greș, greșeala. Nu poți avea taxare fără reprezentare și nu poți avea reprezenta, uh, reprezentare fără partajarea riscurilor. Deci, uh, asta mi se pare că trebuie să se um, acompanieze um, înaintarea către o piață comună cu o, mutualizare a riscurilor. Apoi, um, partea de uh, pasive nu, nu este clar, um, tratată la fel pentru că se percepe că unele uh, țări au uh, un sistem mai bun decât altele și asta duce la prețuri diferite uh, Uh, da, și duce la ceva ce nu este o piață unică nici pentru bănci, nici pentru depozitari. Nu voi parcurge toate punctele în detaliu, însă uh, am auzit uh, un element menționat de mai multe ori, și anume partajarea riscurilor și reducerea riscurilor ce se spune se ar trebui să vină mai uh, înainte de orice altceva. Sunt de acord că trebuie să ajungem într-o situație în care legătura între bănci și datorie suverană este uh, distrusă sau adusă la un nivel acceptabil. Și cum facem asta? Prin Uniunea Bancară, care ar urma să aibă o piață comună pentru toate băncile, supravegheate și tratate la fel. Nu prin menținerea unor Um, zone protejate pentru anumite părți uh, ale pasivelor, cum sunt depozitele. Ce mi se pare mie periculos este ceea ce aud astăzi și am auzit ceea ce aud des și ceea ce am auzit și astăzi, și anume propunerea de a instituționaliza riscurile suverane. Câteva exemple practice Luc și lucrez la asta, am lucrat uh, la FMI și la Banca Mondială uh, înainte de capacitatea mea actuală ehm, și am studiat acest lucru. Nu există o diferență între uh, un stat care um, emite obligațiuni și celelalte, oblig- uh, celelalte uh, obligații ale sale, pensii, salarii, uh, plăți pentru achiziții publice și așa mai departe. Nu există niciun singur exemplu în care poți să faci ceva curat pe partea datoriei suverane, unde există o datorie de a plăti și uh, uh, pensii și așa mai departe, unde există un angajament politic să plătești. Nicăieri nu a existat o separare a acestor două. Nici nu poți să te gândești că poți uh, separa uh, datoria suverană de sectorul privat. Închipuiți-vă Italia cu, cu datoria sa publică. Să luăm o uh, uh bancă italiană și să spunem că nu are nicio obligațiune italiană în balanța uh, comercială și guvernul italian intră în restructurare. Uh, sectorul privat care deține 60% împreună cu corporațiile italiene din această datorie va fi afectat, sectorul privat va fi afectat. Nu pot separa cele două. Este foarte periculos să te gândești la datoria suverană ca la uh, ceva ce poate fi separat cu ușurință de tot restul. Deci uh, vă încurajez să nu mergeți pe această cale. Și încă ceva, în ultimii ani, cu excepția Greciei, care a fost într-adevăr un caz excepțional, nu datoria suverană a creat uh, probleme băncilor. Cifre de la uh, FMI 2008-2014 utilizarea banilor publici în Germania 12% din PIB pentru a ajuta băncile, uh, țările de jos 17%, în țările cu o mare datorie, uh, cum este Italia, mai puțin de 0,5%, la fel și în Franța. Nu există o corelație la nivel național aici. Cu câteva săptămâni în urmă, Comisia a aprobat 5 uh, miliarde de ajutor pentru o bancă germană sub, uh, susținută de două landuri din Germania, din nordul Germaniei. Și aceste landuri își sprijină această bancă în proporție de 5% din PIB-ul lor. Cred că această separare este o iluzie. Dacă intri în statele unde pui risc pe datoria suverană, creezi un sistem ciclic. Atunci când se creează probleme, deficitul crește în mod natural pentru că veniturile din eh, impozite sunt mai mici și șomajul este mai mare. Practic nu se poate controla asta și limitele riscului vor crește și trebuie să începi să vinzi. În timpul crizei, nu băncile naționale din Spania, Portugalia, Italia au creat problema vânzând datoria. Au fost băncile principale din Europa cu, un, cu aproximativ un trilion, cu t trilion Uh, fonduri care au fost uh, retrase. Și, toate, și acestea cu siguranță au contribuit la criză. M-aș opri aici și aș spune că uh, este foarte periculos să se facă această legătură între datoria suver- expunerea la datoria suverană și bănci. Trebuie să, fa- să se separe, dar într-un mod foarte specific. Mulțumesc. Match. Mulțumim. Sunt de acord, uh, da, cu asta. Numesc asta măsuri de uh, îmbunătățire a riscului. Suntem maestri în îmbunătățirea riscului. Domnul Bernd Luche. Dar întâi uh, raportorii și după aceea intervențiile spontane. Esther de Lange. Și am să vă rog pe toți să fiți succinți. Cu siguranță îi vom pierde pe interpreți, putem continua în engleză, dar nu foarte mult timp. Uh, uh, Ceea ce privește sistemul de protecție instituțională Vreau să vă adresez o întrebare. Eu am înțeles ce a spus dumneavoastră cu privire la modul pozitiv în care, folos, în care acționează aceste sisteme. Într-o fază incipientă în ceea ce privește evitarea problemelor, dar um, și văd că ați, ați uh, înconjurat de semne de întrebare necesitatea creierii uh, acestui sistem, dar vreau, uh, sistemului EDIS. Dar vreau să mă întreb, în cadrul sistemului EDIS, cum putem să ne asigurăm că un astfel de sistem care funcționează bine poate să funcționeze bine în continuare? Aveți uh, vreo idee? Deci am uh, inversat lucrurile în întrebare. Acum, uh, reprezentantul Santander a spus dumneavoastră că argumentele de reducere a riscului nu ar trebui să fie folosească ca scuză pentru a nu crea sau pentru a nu începe lucrările pe marginea EDIS. Dacă aș rezuma eu lucrurile, eh, de ce s-a spus asta, se, eh, se privesc diverse fațete ale lui EDIS și se spun că diverse lucruri sunt necesare. Așa, spune, așa face dumneavoastră când spuneți că această reducere trebuie să meargă mână în mână cu partajarea riscurilor. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord că pentru diversele fațete, reasigurarea, asigurarea de plină și așa mai departe, diversele um, sunt, ne, sunt necesare diverse niveluri de reducere a riscurilor și care ar fi aceste niveluri. Apoi, uh, nu în cele din urmă, Domnul Nilsson a vorbit pe șleau despre riscuri suverane, un subiect foarte important uh, în această dezbatere. Și după remarcile dumneavoastră pe care le-am ascultat cu mare atenție, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu ce s-a spus mai devreme și anume că există bănci care uh, sunt uh, prea, sunt, uh, se, se opun datoriei suverane sau nu neapărat. Uh, și chestiunea înaintată de veri sau domnul Lambert anume, ar trebui să existe un procent maxim de expunere în ceea ce privește datoria suverană a țării din care provine banca în lumina afirmațiilor dumneavoastră anterioare. Doamna Ferreira, mulțumesc foarte mult, pe, foarte pe scurt. Știm foarte bine lista argumentelor le cunoaștem foarte bine, nici nu puteți să vă închipuiți cât de bine știm această listă. Vreau să Vă întreb dacă nu vă deranjează că discutăm aceste chestiuni după ce a, am, uh, avem deja primit doi piloni ai Uniunii Bancare. Oare aceste argumente nu ar fi trebuit să fie o condiție sine qua non înainte de începerea unui astfel de proiect, fiindcă e cam ciudat că, iată, am intrat, uh, am, am acordat încrederea pentru a acorda supravegherea la nivel european în momentul în care uh, se considera că merge mână în mână cu uh, manualul de reguli comune și cu măsurile de reducere a riscului și apoi la nivel european am avut sistemul de rezoluție unică, sistemul de, garantare, de garanție a dispărut, uh, sistemul de garantare comună a depozitelor a dispărut și nu mi se pare ciudat că acum la uh, jumătatea jocului se spune jocul s-a terminat. Asta este întrebarea mea. Mulțumesc, Sander Lunes. Și eu foarte pe scurt, uh, raportorii au uh, acoperit uh, întrebările mele și o să renunț la, alte, la întrebări pentru a avea mai mult timp pentru intervențiile spontane. Mulțumesc domnului Hoffman pentru um, această prezentare deplină pe care ați făcut-o în cadrul acestei uh, audiere publice. Silvii Gular, mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că am fost absentă, uh, avem multe de făcut. Ce părere aveți de avizul BCE și menționarea unui, unui, unei garanții în avizul uh, BCE? Domnul Papadimuli. Mulțumesc, domnule președinte. Care este abordarea dumneavoastră în ceea ce privește procesul pe trei piloni. Toate condițiile necesare pe care le-ați introdus uh, dumneavoastră împotriva creierii celui de-al treilea pilon se referă doar, doar la crearea celui de-al treilea pilon? Ați uh, manifestat astfel de uh, contraargumente și pentru cele primele două piloane ale Uniunii Bancare? Thank you. Mr. Lambert left. Mulțumesc, domnul Lambert nu mai e în sală. Și nici domnul Zani, domnul Anemans. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am neapărat o întrebare. Aș dori să mulțumesc totuși uh, oaspeților și să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte. E uh, tipic că începem să vorbim cu ultima fază a unui proces de uh, de ultima sută de metri, acest lucru este tipic în Uniunea Europeană. Mergem cu ochii închiși și, indiferent că știm sau nu, încotro ne întreptăm. Pe greci îi uh, entuziasmează o a doua audiere și pe Santander aici se vorba despre mutualizarea eșecurilor. Iar asta necesită solidaritate. Noi credem că solidaritatea ar trebui să se întemeieze pe recunoașterea identității naționale, diferențele culturale nu reprezintă o problemă, dar eliminarea acestora reprezintă într-adevăr o problemă și cred că dacă vrem să avem un sistem bazat pe solidaritate, trebuie să le eliminăm. Okay. Mulțumesc, domnul Luche. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare incredibil că primii doi vorbitori au cerut o evaluare de impact sau chiar o consultare publică și ultimii doi uh, care erau mai degrabă pentru EDIS nu au solicitat acest lucru. Dacă ar fi să, să rezum argumentele prezentate, uh, S-a vorbit despre un efect pozitiv al lui EDIS, este vorba despre mm, agregarea riscurilor și un efect negativ pe care reprezintă hazardul moral. Primul vorbitor, cred că a fost cel care a vorbit despre hazardul moral, care a spus că este inerent un oricărui sistem de asigurări. Dacă ne uităm la efectul, așa zis, pozitiv, acest lucru se aplică riscurilor care nu sunt, care nu sunt corelate. Dacă sunt corelate pozitiv, așa cum ar trebui să ne așteptăm, această, atunci efectul este mai slab. Deci efectul pozitiv al EDIS este mult mai slab decât a fost prezentat în discuțiile noastre, dar riscul, hazardului moral este mai puternic decât a fost prezentat aici, fiindcă argumentul reprezentantului Santander, de pildă că nume că putem uh, folosi primele ponderate pe risc, este, nu este chiar așa, fiindcă nu înseamnă că avem mai întâi uh, hazardul moral și apoi uh, răspundem cu aceste prime, ci, uh, ci invers. Deci e, risc, primele de risc sunt urmate de hazardul moral. Deci există efecte pozitive și negative de la oaspeții noștri, din prezentările oaspeților noștri și Uh, asta înseamnă oare că ar trebui, poate, de pe ultimii doi vorbitori, că ar trebui să avem o evaluare a impactului în ceea ce privește efectele care s-ar manifesta mai puternic. Deci, dumneavoastră, nu ar trebui să ajungeți la aceeași concluzie ca primii doi vorbitori, că ar trebui să avem o uh, consultare publică și o evaluare a impactului înainte de a lua orice decizie cu privire la EDIS? Vă mulțumesc! Mulțumesc, Pablo Zalba! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc oaspeților noștri. Vreau să mă vreau să vorbesc despre perspectiva EDIS. Noi vorbim despre, despre stabilitate financiară, care este unul dintre principalele obiective ale acestui raport, dar trebuie să ne dăm seama că că este important să finalizăm Uniunea Bancară în momentul în care cetățenii din Spania și Italia deschid un uh, cont curent, nu uh, își fac probleme unde are sediul banca, în ce regiune a Spaniei și odată ce se, se va finaliza Uniunea Bancară, odată sper ca, ce, ca cetățenii europeni să aibă același sentiment când, când deschid un cont bancar, să nu îi intereseze de unde vine, unde are sediu banca, în ce țară, Italia, Finlanda și așa mai departe. Și eh, asta sunt și suntem activi în acest sens cu propunerea Edis, asta este întrebarea mea. Perluaș Perez are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc oaspeților noștri pentru aceste intervenții uh, care uneori uh, mergeau pe aceeași lungime de undă. Poate am putea să mai organizăm și o a doua audiere cu alte păreri care poate nu au fost exprimate astăzi. De toate prezentările au fost convergente, dar uh, vreau să vă referiți dumneavoastră, dacă puteți, la ce a spus domnul Wolf în prima discuție, riscul de distorsiune între un sistem de supraveghere integrat și sisteme de garantare a depozitelor care ar rămâne în mâna statelor membre. Riscul deci riscul de, exact, și riscul de expunere a deponenților la o decizie care le scapă și care a fost federalizată, să zicem așa. Am impresia că a existat un transfer de, su- de suveranitate, haideți să spunem lucrurilor pe nume, uh, și avem impresia că, de fapt, nu suntem gata, nu putem să, să ne dăm seama care sunt consecințele. Când se vorbește despre studiu de impact, eu nu mi-am amintesc ca înainte de a avea supravegherea multilaterală sau fondul de rezoluție să fi făcut vreun studiu de impact, fiindcă erau lucruri destul de urgente, n-am avut timp. Dacă nu vă, nu vă temeți cumva uh, că, că dacă faceți acest studiu de impact, uh, s-ar întârzia lucrurile în ceea ce privește punerea în aplicare a garanției europene a depozitelor. Și acest lucru nu n-ar aduce cu sine riscuri prea mari. Și cele din urmă aș dori să întreb pe oaspeții noștri dacă consideră că dispozitivul Uniunii Bancare, așa cum este el în vigoare la ora actuală, poate să funcționeze. Fiindcă ă, dacă privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, ne dăm seama că aici e vorba de o chestiune europeană. Am făcut doi pași înainte și uh, al treilea îl facem înapoi. Iar uh, din uh, trecut a trebuit să învățăm că de fiecare dată când se întâmplă așa, doi pași înainte, unul înapoi, acești doi pași înainte pe care i-am făcut sunt, sunt fragilizați. Vreau să vă întreb dacă nu considerați că supravegherea multilaterală este un pas înainte. Vreau să vă întreb dacă existența unui fond de rezoluție este un pas înainte sau considerați că a pune sub semnul întrebării acești acești doi pași înainte ar reprezenta un risc un risc uh, greu de suportat pentru Uniunea Europeană, fiindcă se vorbește foarte mult de risc. Eu consider că este un risc în ceea ce privește cei doi piloni ai Uniunii, Europe, ai Uniunii Bancare. Dacă nu reușim ca cât mai curând cu putință să finalizăm și să intre în vigoare acest al treilea pilon. Mulțumesc! Și ultimul vorbitor, vă rog foarte mult să uh, domnul Hayes, să, să fiți foarte succint, fiindcă nu mai avem timp. mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am trei întrebări concrete. Prima întrebare este una politică. Mă întreb dacă uh, în criza din 2009, deci când eram în miezul crizei, 2009, 2010, 2011, dacă ne-ar fi spus cineva că n-ar trebui să avem un depozit de garantare, de, un sistem de, de garantare a depozitelor s-ar fi considerat atunci că nu e o idee bună? Și mă întreb dacă, cu cât ne depărtăm de criză, criza rămâne în urmă, oare necesitatea de a avea un uh, al treilea pilon, pe care o considerăm cu toții de la sine înțeleasă, pe care o considerăm de la sine înțeleasă, la începutul crizei de, devine mai puțin importantă? Aceasta este o, o întrebare politică importantă. A doua întrebare, pentru primii doi vorbitori, este următoarea. E o chestiune de timp și de etapizare uh, în ceea ce privește asigurarea de plină, reasigurare, cu asigurare putem să vorbim despre ani, etape și așa mai departe, etapizare și despre mutualizare, dar până la urmă este vorba despre etapizare sau uh, de, o, o, de faptul că vă opuneți acestui principiu, fiindcă este vorba de un principiu până la urmă, dacă vom avea acest sistem la nivel european sau uh, la sistem uh, la nivel de zonă euro. Și o întrebare pentru domnul Van Rosberg. Dumneavoastră ați vorbit mai devreme despre uh, calitatea supravegheii bancare care reprezintă prin primul pilon al Uniunii Bancare. Dar voastră ați spus pe bună dreptate, poate, fiindcă unele aspecte ale supravegherii nu se ocupă direct de băncile mici noastre, ați, ați sugerat că dacă ne-am îndreptat către un sistem mai bun al supravegherii uh, bancare și o abordare uh, mai cuprinzătoare unde BCE-ul ar fi implicat direct în ceea ce privește băncile mai mici, cât și în ceea ce băncile mai mari, dacă dumneavoastră considerați că s-ar întâmpla acest lucru, vi s-ar schimba poziția în ceea ce privește uh, poziția de principiu în ceea ce privește EDIS. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dau cuvântul, lui dom- dau cuvântul domnului Van Rozebeck. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. O să răspund ultimele întrebare, întrebări cu... și o să răspund și întrebări doamne Ferreira. Nu am nimic împotriva EDIS, nu am interese ascunse, dar dacă se face asta, trebuie să se facă până la capăt și trebuie să se facă cum trebuie. Iar criteriile pe care Întrebare fără microfon din sală. Și sigur, aceeași întrebare se pune și pentru al doilea, sau, sau am pus aceleași întrebări și pentru primul pilon și al doilea pilon. Am publicat aceste lucruri în mod regulat, dar uh, faptul că am repetat argumentele nu le, nu le, nu le se face mai puțin valabile. Și același lucru este și valabil și pentru... Și dacă ne uităm și la, la BET și la uh, altele ne dăm seama că aceste întrebări sunt uh, și, și, și EDIS și sistemul de uh, de supraveghere unic uh, de aceste aceleași argumente sunt valabile. Eu, indiferent că există sisteme naționale sau EDIS, nu contează, dar dacă, dacă EDIS se pus pe picioare, trebuie să facă cum trebuie. Domnule Hayes, nu, mă, nu am o, o poziție, o op, nu mă opun din principiu, nu mă interesează dacă băcile mici ar fi supravegheate de BCE. Ar fi foarte bine pentru ei dacă s-ar întâmpla acest lucru, dacă cel, cel puțin s-ar elimina unele um, noduri, să zicem. Nu trebuie să fie supravegheate direct. Acum, în ceea ce și celelalte întrebări, uh, am, n-am reținut numele dacă EDIS uh, ar funcționa și ar spori nivelul de încredere la nivelul deponenților în întreaga zonă euro. Ar fi foarte bine, fiindcă asta ar însemna că am registrat un succes, dar în același timp n-ar fi probleme, fiindcă asta ar însemna că băncile din afara zonei euro sunt dezavantajate la nivel competitiv și înseamnă că există un alt sistem în nivel, la nivelul zonei euro care oferă mai multă protecție. Și apoi, uh, am putea spune că aceste state, bineînțeles, pot să, să se alăture Uniunii Bancare și să participe și la EDIS. Dar acest lucru nu este valabil în ceea ce privește articolul 114. Juri, juriștii noștri și-au ajuns la concluzia că 114 nu este un temei juridic bun, mai degrabă este mai bun 352, nu suntem de acord cu acordurile intergubernamentale. Acum, în ceea ce privește garanția și BCE-ul, uh, vreau să vă răspund foarte pe scurt. Nu avem o garanție la ora actuală în ceea ce privește DGS în directivă. Se spune în directivă că statele membre nu sunt răspunzătoare pentru costurile DGS-ului, deci sistemului de garantare a depozitelor. Acum, întrebarea este dacă este adevărat doar în teoretic și nu practic, dar uh, E, cred că este cam ciudat, uh, cam stângaci. Aici revin la ce am spus. DGS-urile nu au rolul de a face față crizelor sistemice. Deci cred că este cam ciudat uh, să discutăm despre garanție acum. Aceste DGS-uri, fie că sunt la nivel național, fie că sunt în sistemul EDIS, ar trebui să poată finanța costurile care uh, apar la nivelul crizelor locale. Yeah, da, but